Okay, colleagues, good morning everybody and welcome back to the committee. Um, we now... Dragi colegi, continuăm cu punctul 16 de pe ordinea de zi. Delegația, un raport privind delegația de informare a Comisiei pentru Dezvoltare în Liban pentru a putea discuta despre ce am învățat și ce putem face mai mult în ceea ce privește accesul la educație în situații de urgență și de criză. Știți că educația în situațiile de urgență este una din prioritățile pentru comisia noastră. Știm de asemenea că domnul comisar Stilianides face tot ceea ce poate în uh, Comisia Europeană pentru a spori bugetul dedicat educației de la 2% s-a ajuns la 6% în bugetul pe acest an Însă, desigur, bugetul pentru asistența umanitară e, este mult mai redus decât uh, asistența pentru dezvoltare în uh, Liban. Uh, sunt folosite și alte fonduri, fondul pentru politica regională, de exemplu, deci trebuie să ne asigurăm că cât mai multe fonduri uh, finanțează educația. Am avut o, această delegație, această misiune de infirmare, mi-aș fi dorit și eu să particip uh, însă, din păcate, am pierdut timpul pe aeroportul Heathrow. Însă mă bucură faptul că Norbert Neuser a reușit să conducă această delegație a, la care au mai participat Judith Sargentini și Ignacio Corau. În dosarele dumneavoastră aveți un uh, raport privind această uh, vizită și o să-i dau cuvântul lui Norbert Neuser pentru a ne spune uh, ce a văzut acolo. Suntem îngrijorați de, am fost îngrijorați de faptul că, au zis că numărul copiilor care merg la școală în Liban nu ar fi prea mare și noi doream să vedem ce putem face pentru a spori numărul copiilor care merg uh, la școală și după ce vom da cuvântul lui Norbert Noizer și a colegilor săi care l-au însoțit în această vizită, o să dăm cuvântul și reprezentanților Comisiei pentru a afla ce se mai întâmplă și ce mai putem face Îți dau ție cuvântul în primul rând, Norbert. Îți mulțumesc, Linda. Cred că călătoria din Liban a fost uh, necesară. Una din prioritățile noastre este educația uh, pentru copiii refugiaților și cu ocazia vizitei noastre am putut vedea cât de importantă este această prioritate în Liban foarte multe uh, lucruri se desfășoară bine, însă multe altele trebuie să se îmbunătățească. Am vizitat Libanul în momentul în care, după doi ani și jumătate în cele din urmă, fusese ales un nou președinte în uh, Liban și în momentul în care am părăsit uh, Libanul, trei zile după aceea, după doi ani și jumătate, a fost uh, constituit un nou uh, guvern, ceea ce ne demonstrează că Libanul se află pe o cale de stabilitate, chiar dacă este înconjurat de o mare de instabilitate. Drept urmare, din punct de vedere politic, cred că Libanul uh, trebuie să se bucure de o atenție mai sporită din partea Uniunii Europene. Situația uh, refugiaților sirieni uh, nu este comparabilă cu cea a refugiaților sirieni din Turcia. Spre deosebire de Turcia, în Liban nu există nicio tabără de refugiați, nu există o cazare organizată a refugiaților, situația este în mare mult mai haotică, majoritatea refugiaților încearcă să rămână relativ aproape de uh, frontiera cu Siria în uh, condiții provizorii de uh, locuit. Guvernul Liban respectă și urmează o politică de a, ne, de a nu construi tabere de refugiați. Cu toate acestea, responsabilii Uh, din Liban au recunoscut că trebuie să facă mai multe lucruri din punctul de vedere al educației școlare. Și în legătură cu acest punct, nu trebuie să uităm că situația educației pentru libanezi în sine este foarte dificilă. Această țară nu prea este în stare să ofere o educație adecvată propriilor copii, cărora acum li s-au alăturat mulți uh, copii din uh, Siria, care au și ei uh, au și dreptul de a putea merge la școală. Drept urmare, guvernul din uh, Liban trebuie să facă față acestei provocări imense și încearcă să facă acest lucru. Cu toate acestea, uh, necesitățile financiare este imensă. Dacă ne gândim la un sistem uh, de educație care are deja deficiențe profunde, care trebuie să integreze Um, un număr și mai mare de copii, ne putem închipui cât de mare este uh, nevoia. Nu este vorba de o lipsă de voință, ci de o lipsă de uh, fonduri, o lipsă de personal, pentru că mm, prea puțini uh, sunt prea puțini învățători, profesori, mulți dintre aceștia nu sunt dispuși să lucreze dublu pentru că majoritatea orelor pentru copiii refugiaților se desfășoară după masa. Drept urmare, delegația noastră a încercat să argumenteze, să spună cât de important este uh, o conviețuire a refugiaților uh, sirieni cu populația locală și o educație comună, o educare comună a copiilor refugiaților sirieni cu copiii din uh, Liban. Știm foarte bine că există câteva că există orașe care găzduiesc un număr mare de refugiați și aceste orașe, aceste comunități ar trebui să se bucură de un sprijin mai mare. Uh, guvernul libanez încearcă să oferă un sprijin uh, acestor comunități, însă acest sprijin nu este posibil fără o extindere a fondurilor și aș dori să vă atrag atenția asupra unei situații dramatice. După trei ani de zile de când acești refugiați sirieni se află în, în Liban, există um, Există probleme cu aprovizionarea de apă, cu sistemele de, de canalizare și populația Libanului um, a crescut cu aproape o treime în urma Uh, numărului de refugiați uh, care a ajuns în Liban, deci uh, Uniunea Europeană a trebuit să se implice pentru a îmbunătăți situația umanitară din Liban. Am văzut că există foarte multe ONG-uri care desfășoară programe extraordinare, care au succes, însă deseori aceste eforturi sunt doar o picătură într-un ocean și situația nu se va schimba prea mult atâta vreme cât situația din Siria nu se va liniști. Impresia noastră a fost că refugiații sunt pregătiți să se întoarcă imediat acasă, dacă acest lucru uh, este posibil. Foarte, foarte puțini uh, sunt dispuși să părăsească Libanul, să-și uh, părăsească patria pentru a căuta un viitor mai bun altundeva, de exemplu în Europa. Cred că, în general, trebuie să recunoaștem eforturile guvernului uh, libanez, așa cum recunoaștem eforturile guvernul, uh, guvernului din uh, Turcia și Uniunea Europeană ar trebui să continue asistența pe care o oferă autorităților din Liban. Comisia noastră cred că va continua să discută acest uh, subiect. Situația accesului la educația copiilor refugiaților reprezintă o continuare prioritate pentru noi, pentru că chiar dacă situația se va liniști în Siria după 5 ani uh, în care copiii nu au putut să meargă la școală, putem să preconizăm că în vom întâmpina probleme pe viitor. Și cred că am uh, organizat această vizită într-un uh, moment oportun și cred că în paralel, din punct de vedere politic, trebuie să sprijinim mai mult uh, guvernul din Liban, care, are o atitudine prietenoasă față de Europa, um, am văzut cât de dificilă este situația de securitate din uh, Liban, în uh, Beirut, în capitală, există uh, în continuare numeroase puncte de control unde sunt prezente forțe armate și în contextul acestei situații dificile, cred că Libanul trebuie să fie sprijinit în continuare de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, îți mulțumesc Norbert pentru intervenția ta, Enrique. Sí, gracias. Mulțumesc, mulțumesc lui Norbert pentru raport. Am câteva comentarii, trei comentarii. În primul rând, Libanul este o țară extrem de importantă în ceea ce privește chestiunea refugiaților la nivel global. Și cei care s-au stabilit în ultimii trei ani în Liban, care vin din Siria sau din alte regiuni de conflict apropiate, au făcut ca populația Libanului să crească foarte mult. De exemplu, numărul de palestinieni strămutați este destul de mare. Țara are o lungă tradiție de primire a refugiaților care fug din regiunile, din zonele de conflict din regiune. Apoi, din punct de vedere al raportului cu populația sa, această țară primește cel mai mare număr de refugiați din lume, pentru că unul din patru sau chiar trei persoane care trăiesc în Liban, deci o persoană din trei sau patru nu este libaneză, nu s-a născut acolo. În al treilea rând, țara este foarte divizată intern și este aproape un miracol că o astfel de țară, care este control, care are multe fracțiuni religioase și politice, care are strategii diferențiate în ceea ce privește conflictele din regiune, este deci aproape un miracol că reușește o astfel de țară să aibă o abordare stabilă în ceea ce privește refugiații. Este deci o țară exemplară din anumite puncte de vedere care se confruntă cu riscuri permanente și dacă mergi în Liban vezi acest lucru. Am fost acolo, eu am fost, alții am fost. E foarte ciudat că președintele reprezintă o minoritate religioasă, prim-ministrul o altă minoritate religioasă, președintele Parlamentului reprezintă o a treia minoritate religioasă și Asta sub forma unui pact continuu care funcționează, pe lângă faptul că este o țară care a fost uh, implicată în războaie, atacuri, Israelul. Prin urmare, ideea centrală lui, lui Norbert este că Uniunea Europeană trebuie să păstreze în mod constant ajutorul pe care îl oferă Libanului și trebuie să sprijine stabilitatea politică și economică a acestei țări. Este o solicitare pe care Comisia noastră trebuie să o transmită constant factorilor de decizie europeni. Și un ultim comentariu a crescut bugetul pentru asistența umanitară pentru educație la nivel general, la nivelul fondurilor europene și pentru asta comisia noastră a făcut eforturi constante și am mulțumit comisarului Tilianides în mod repetat pentru că a luptat pentru a crește această asistență pentru educație. Și cred că nu trebuie să uităm niciodată că dacă există o țară care merită sprijin în acest domeniu, păi acea țară este Libanul. Danke. <clears throat> Danke Norbert auch für den Bericht. Îți mulțumesc, Norbert, pentru raport. Am și eu câteva comentarii generale în legătură cu Libanul, pentru că am impresia că nu prea înțelegem ce, ce se întâmplă acolo. Este bine și frumos să discutăm despre situația copiilor refugiaților din, din uh, Liban. Aceștia nu merg la școală pentru că dacă ar merge la școală ar putea fi uh, identificați și apoi s-ar putea vedea că părinții nu au un permis de ședere uh, legal. Uh, deci situația este, le este îngrijorată de autoritățile din Liban și explicația ține de faptul că în momentul în care uh, ai, având o populație de 4 milioane de locuitori, uh, primești uh, un milion de alți refugiați din Siria, situația nu este deloc simplă pentru autorități am putea să oferim o asistență bugetară Libanului, uh, mai ales acum în această condiție în care s-a constituit un nou uh, guvern, în care peisajul uh, politic s-a, s-a stabilizat și, Enrique, nu este vorba de minorități. Constituția prevede faptul că președintele trebuie să fie, să fie creștin, guvernul să fie musulman sunit și președintele Parlamentului musulman șit. Așa a fost organizat Libanul tocmai pentru a garanta un echilibru, un minim de echilibru, tocmai de aceea nu se dorește o integrare uh, ulterioară, pentru că o integrare ulterioară ar însemna uh, necesitatea organizării unui nou recensământ la un moment dat, al cărui rezultat al, apoi ar trebui să fie cumva împăcat cu ordinea constituțională, care probabil ar trebui să fie schimbată. Uh, Asistența bugetară însă nu uh, este deficitară datorită acestei uh, situații, ci datorită instabilității politice. De foarte mulți ani, uh, Libanul nu a reușit să, să-și aprobe un buget. Știm că putem să sprijinim Libanul doar în două modalități în acest moment. Eventual putem spune Uh, foarte bine la Înaltul Comisariat uh, ONU pentru Refugiați. Uh, sunt înregistrați în acest moment 1,1 milioane de refugiați și putem să spunem foarte bine vom prelua jumătate din, dintre aceștia. Însă nu putem să facem acest lucru pentru că nimeni nu dorește să-i primească, nu putem să-i transferăm în uh, între statele membre ale Uniunii Europene. Germania nu cred că va mai putea primi alți, uh, un număr atât de mare de refugiați. Alte state europene nu sunt dispuse în acest sens, deci nu este o soluție uh, viabilă. Cealaltă soluție ar fi reprezentată de o asistență uh, bugetară suplimentară, însă nu există voință uh, pentru acest lucru, deci uh, situația uh, între ghilimele, se va împuți și mai mult, pentru că, într-adevăr, canalizarea nu mai funcționează și așa mai departe și uh, totul, uh, faptul că Libanul nu a, explic, nu a explodat până acum este explicat prin spiritul inventiv al uh, libanezilor care au reușit cumva să uh, gestionează, să gestioneze această situație. Uh, este evident că trebuie să se schimbe uh, ceva și noi am... Uh, aceste vizite nu sunt suficiente. Noi am vizitat, de exemplu, Libia cu câteva săptămâni uh, înainte de, de a vizita voi, uh, Libanul, și ni s-a spus că colegii din Liban au spus că în fiecare săptămână uh, primesc delegații din Europa sau de altundeva care le declară cât de solidari sunt. Uh, foarte bine și frumos, dar nu se întâmplă nimic. Uh, sunt în continuare sute de mii de refugiați palestinieni în uh, Liban, apoi un milion de, dacă nu mai mulți, refugiați sirieni, pe care nimeni nu dorește să îi preia. Și este o situație foarte uh, problematică. Cred că trebuie să depășim această abordare formală în cele din urmă, să vedem cum putem rezolva în mod concret uh, problemele. Și copiii nu vor putea fi școlarizați atâta vreme cât uh, vor fi atât de numerași, numeroși. Uh, părinții lor, de asemenea, nu uh, vor putea uh, dispune de documente oficiale atâta vreme cât uh, trebuie să plătească, de exemplu, pentru permisul de ședere. Cum vrem să-i uh, trimitem pe acești copii la școală. Sunt pur și simplu prea mulți și nu suntem dispuși să uh, îi luăm la noi în Europa și putem să discutăm eventual despre alte soluții. Libanezii ne spun că există uh, zone din Siria apro- apropiate de frontieră care sunt uh, sigure unde refugiații s-ar putea întoarce, însă ar trebui să uh, contribuim la o asemenea soluție. Noi spunem că dacă am face așa ceva ar însemna că ne-am aliat cu regimul uh, uh, sirian, cu regimul lui, lui uh, Assad. Sunt zone unde de ani de zile nu se mai desfășoară niciun conflict armat. Deci este frumos că tot vizităm aceste zone, că spunem cât de tristă este situația. Acolo însă, mai degrabă sau mai târziu, cred că trebuie să fim foarte sinceri, să înțelegem că uh, în uh, Liban, doar o, o acțiune concretă va ajuta ca situația să se îmbunătățească, nu doar declararea unei uh, solidarități uh, prin vorbe. Mulțumesc, am uitat să îți spun bun venit la uh, comisia noastră și spun uh, bun venit și uh, Zoliana Zotco, noua membră, noua membră în comisia noastră, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mă primiți cu amabilitate în comisia dumneavoastră. Îmi cer scuze anticipat uh, pentru lipsa mea de experiență în acest domeniu, dar doresc să spun că am fost foarte impresionată de raportul uh, misiunii delegației de informare în Liban. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Engel, pentru că având în vedere că sunt uh, din Bosnia-Herzegovina, știu că e important să se țină cont uh, de echilibrul etnic într-o țară în care există, trăiesc și creștini și musulmani. Așa că îmi dau seama că situația în Liban e dificilă și asta creează probleme guvernului. Nu dorește uh, sau uh, există consecințe ale creșterii populației de o anumită um, origine etnică sau religioasă. Acestea fiind spuse, este clar că toți copiii trebuie să beneficieze de educație. E foarte periculos atunci când, din cauza terorismului și violențelor, copiii nu mai pot merge la școală. Poate ar trebui să ajutăm guvernul libanez să facă ceva pentru uh, a controla instabilitatea din această țară uh, fără să crească populația uh, dintr-o anumită, de o anumită origine. Comisia noastră cred, deci, că trebuie să fie foarte atentă la acest echilibru și când vine vorba de concluziile noastre, Uh, aș sugera să privim spre uh, soluțiile de la UNESCO care reușește să găsească soluții interesante. S-a întâmplat asta în cazul Bosniei-Herzegovina și poate că uh, Parlamentul European ar trebui să consulte experți de acolo. Ceea ce este clar este că această problemă nu trebuie politicizată, nu trebuie uh, să facem politică cu educația. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați adus aminte că avem exemple de aici, din apropierea casei, de astfel de situații. Într-adevăr, uh, situația Libanului nu e ușoară și din punct de vedere uh, istoric. Avem acum pe Fabien Bezalier de la Degenier, de la Comisie și sunt sigur că ne veți spune cât de dificilă este situația din Liban. Ne veți uh, vorbi și despre finanțare, bineînțeles, care este poziția Uniunii Europene ceea ce privește finanțarea guvernului libanez. Enrique, din nou, pe scurt, te rog. Vreau doar să vă spun că unul dintre principiile unei acțiuni umanitare este neutralitatea. So, um, Um, Vă rog, doamnă Bezon. Uh, yes, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, uh, eu vin de la Degenier, voi vorbi despre asistența pentru dezvoltare. Voi începe prin a spune că raportul este unul destul de important și abordează complet problemele cu care se confruntă în momentul de față Libanul. Voi începe prin a spune că am sprijinit Libanul încă din prima zi în contextul crizei siriene. Am alocat 880 de milioane de euro de ajutor Libanului de la începutul crizei și Uniunea Europeană este cel mai mare donator în domeniul educației de când a început această criză. Am uh, alocat 180 de milioane de euro acestui domeniu. Avem o strategie pe trei ani, între 2016-2019, finanțată cu 42,5 milioane Astăzi, taxele de școlarizare pentru toți copiii pentru anul școlar 2016-2017 au fost acoperite, inclusiv pentru copiii libanezi. Pentru că, așa cum a spus uh, raportorul, problema nu este doar a copiilor sirieni. Libanul are un uh, sectorul educației publice din uh, Liban uh, acoperă doar o treime din copii. Ceilalți merg la școli private și o treime din copii nu beneficiază de educație potrivită. Deci, plătim nu doar uh, pentru educația copiilor sirieni, ci și pentru educația copiilor libanezi. Deci acoperim toți copiii de vârstă școlară. Deci problema nu este de ordin financiar. Avem două probleme majore. Calitatea învățământului și participarea. Calitatea este o problemă structurală, așa cum a spus domnul raportor. Școlile um, sunt uh, uh, de proastă calitate, nu există suficienți profesori, nu sunt suficient de bine plătiți și formați. Dar în ceea ce privește faptul că doar jumătate din copiii sirieni merg la școală, acest lucru se datorează barierilor în care a educației. Aceste bariere au fost foarte bine descrise în raportul Human Rights Watch. E vorba de probleme legate de înscriere și permisul de ședere. Doresc să vă amintesc că renoirea permisului de ședere durează 200 de dolari pe an pentru toate persoanele de peste 15 ani și majoritatea familiilor nu-și pot permite aceste taxe. Un sfert de refugiați nu sunt înregistrați pe lângă înaltul comisariat ONU pentru refugiați și dintre cei înregistrați, 70% nu au permis de ședere. Deci, avem și probleme structurale și probleme legate de prezența unor refugiați în Liban care nu sunt complet recunoscut, al căror statut nu este complet recunoscut de guvern. Deci, Dacă dorim să intrăm în detalii în legătură cu barierele în care educației, în afară de problemele legate de permisele de ședere și înscriere, uh, există problema transportului. Comunitatea internațională plătește pentru transport, pentru serviciile de transport, dar aceste servicii nu sunt destul de sigure în timp și ajung aici la o problemă foarte importantă care a fost identificată și de misiunea Parlamentului European și anume monitorizarea. Cum monitorizăm ce se întâmplă pe teren? Cum ne putem asigura că autobuzele circulă în fiecare dimineață? Cum ne putem asigura că toate măsurile de remediere care au fost luate pentru copii sirieni. De exemplu, uh, cursurile de limbă, pentru că o parte din programă este în engleză și în franceză, ajutorul uh, la teme. Cum ne putem asigura că toate aceste activități au loc în mod regulat? Iată care este provocarea majoră cu care ne confruntăm acum. Um, face parte din dialogul nostru cu UNICEF, care este principala organizație care pune în aplicare politicile noastre, alături de ONG-uri în domeniul educației informale, dar în domeniul educației formale, singurul partener este UNICEF-ul, deci face, aceste probleme fac parte din dialogul nostru cu UNICEF-ul și ne monitorizăm cu atenție, dar, bineînțeles, fac parte și din dialogul nostru politic cu guvernul libanez. Așa cum am spus, aceasta este principala prioritate a sprijinului nostru acordat Libanului în contextul crizei siriene și există o legătură și cu acordul UE-Liban, în cadrul căruia discutăm despre permisul de ședere și de oferirea de condiții de viață mai bune refugiaților sirieni. Acum voi vorbi despre sprijinul bugetar. Acesta este doar o metodă, atât. Într-adevăr, nu putem să oferim sprijin bugetar Libanului pentru că Libanul nu mai are un buget aprobat de Parlament din 2005 și autoritățile de control bugetar au pus această condiție. Înseamnă acest lucru că de aceea nu putem sprijini Libanul? Nici vorbă. Fondurile um, pe care le transferăm UNICEF-ului ajung uh, într-un cont bancar al Ministerului, Ministerului Educației. Deci problema nu este una de ordin financiar, așa cum am spus la început. Problema este pe de o parte structurală și pe de altă parte este legată de modul în care guvernul libanez uh, a hotărât să facă față problemei refugiaților sirieni. O veste bună, după cum știți, S-a ales un nou președinte în Liban și există un nou guvern în această țară. Vestea bună este că noul ministru al educației, Marouane Amade, dorește să facă progrese în legătură cu toate aceste probleme și este de acord cu preocupările noastre. Delegația noastră de la Perut s-a întâlnit cu el pe 17 ianuarie și atunci ministrul a spus a fost de acord că situația, nu doar în domeniul educației, dar în general situația refugiaților sirieni nu este una ideală și s-ar părea că noul guvern a hotărât să-și schimbe politica. Rămâne de văzut cum va face acest lucru, dar oricum pentru noi acesta este deja o veste foarte bună și în ceea ce privește domeniul educației, nou ministru ne-a prezentat prioritățile lui, printre care se numără cali calitatea educației, monitorizarea și transparența în folosirea fondurilor, extinderea serviciilor de educație la toți copiii astăzi neșcolarizați, ameliorarea infrastructurilor din școli și, apropo de asta, există un buget pentru infrastructura din școli care nu a fost folosit de ministrul precedent deci, iată, problema nu este financiară, după cum spuneam. Și, de asemenea, altă prioritate este formarea profesională și tehnică. Ați exprimat preocupări pe lângă educație și în legătură cu formarea tehnică și profesională. Suntem de acord și înainte de sfârșitul anului am semnat Uh, un program în valoare de 4,2 milioane de euro pentru a sprijini tocmai formarea profesională, uh, practica profesională de care vor, uh, vor profita atât copiii libanezi cât și, cât și cei sirieni. În încheiere, doresc să spun că, de, în general, suntem absolut de acord cu concluziile raportului și monitorizăm cu multă atenție situația atât prin intermediul delegației noastre de la Beirut, cât și la nivelul nostru, în cadrul dialogului nostru politic cu guvernul libanez. Um, Vă mulțumesc foarte mult. Este interesant să ascultăm ce aveți de spus. Lucruri diferite de cele spuse ministrul atunci delegației noastre. Acum Dau cuvântul lui Judith uh, Bernard de la DG ECO. Uh, vă rog uh, să nu uitați că dorim să încheiem acest subiect înainte de ora 10. Doamna Bernard de la DG ECO. Mulțumesc, doamnă președinte. După prezentarea foarte completă a colegii mele de la DG NIR, nu voi intra în foarte multe detalii privind Libanul, având în vedere că marea majoritate a finanțării pentru educație în Liban vine de la DG NIR. Doresc să spun uh, însă că DG ECO și DG NIR sunt implicate pe baza cadrului comun de dezvoltare, umanitate de dezvoltare, pentru a rezolva și a aborda problemele din educație din diferite unghiuri. DG ECO anul trecut a sprijinit uh, educația informală pentru copiii vulnerabili sirieni Um, de școală primară în cadrul unui program de asistență pentru populațiile vulnerabile. Dincolo de educație și sprijinul în situații de urgență, DG ECO continuă să abordeze cauzele fundamentale care uh, fac copiii nu merg la școală, inclusiv chestiuni legate de statutul juridic. Cooperăm cu uh, partenerii pentru a reduce riscul ca familiile uh, Uh, să pună copiii la muncă, de exemplu, sau să găsească alte metode de a supraviețui. Sunt de acord cu cele spuse de delegația Parlamentului și de colega mea. Trebuie să continuăm să cerem să existe un statut juridic pentru toți refugiații sirieni, să se găsească uh, o soluție multisectorială să existe un mecanism independent de evaluare și monitorizare integrat în programul de educație, care va fi crucial pentru transparență și control. Și în, continu- și, în fine, să continuăm să insistăm pentru integrarea educației formale și informale și uh, să, se, să avem cât mai multe ONG-uri naționale și internaționale ca parteneri strategici în domeniul educației. Dincolo de Liban, ne bucurăm de această ocazie oferită de Comisia DV pentru a prezenta în general situația uh, în ceea ce privește educația în situații de urgență la DG ECO, un subiect foarte important pentru, pentru Comitetul Stenianides și știu și pentru mulți deputați din această comisie. Chiar dacă se recunoaște din ce în ce mai mult Uh, importanța educației, aceasta nu este o prioritate în situații de conflict și criză. Situația s-a schimbat la DG ECO uh, sau conform observațiilor Generale ECO în ultimii ani, uh, sub conducerea comisarului Silianidis s-a dat mai multă importanță educației. Din 2012 am alocat aproape 100 de milioane de euro din bugetul pentru acțiuni umanitare educației. acțiunile noastre vizează educația formală și informală și alte activități, cum ar fi sprijinul psihosocial sau um, formarea profesională și uh, de-a lungul întregii vieți. Vă întrerup, mai avem doar un minut pentru prezentarea dumneavoastră și cineva de la DGDEFCO dorește să intervină. Am discutat deja aceste lucruri și domnul comisar Stilianidis ne-a prezentat această inițiativă, deci vă rog foarte, foarte pe scurt. Spuneți-ne ce trebuie să facem acum. Știm care sunt problemele. Să nu uităm că la ora 10 trebuie să trecem la fondul fiduciar. Îmi pare rău că vă întrerup, dar uh, trebuie să scurtăm prezentarea. Deci, pe scurt, am făcut multe și acum trebuie să avem o abordare mai strategică față de educație și de aceea DG ECO a cerut o evaluare a acțiunilor sale pentru a vedea cum mergem, încotro mergem de aici încolo și principalele concluzii ale evaluării sunt că finanțarea pentru ajutorul umanitar de la DG ECO a venit la momentul potrivit pentru că uh, ajutorul umanitar a scăzut la nivel mondial Acțiunile noastre au ameliorat uh, situația psihosocială a copiilor, a prevenit recrutarea copiilor, a um, făcut să crească nivelul de pregătire a comunităților pentru a face față dezastrelor. De asemenea, în evaluare s a făcut o serie de recomandări, vom, le vom pune în aplicare în următoarele luni, cum ar fi consolidarea cadrelor uh, strategice, ameliorarea metodologiei de evaluare, ameliorarea calității acțiunilor noastre, uh, dezvoltarea capacităților partenerilor și, bineînțeles, legătura mai strânsă între acțiunile uh, umanitare și cele de dezvoltare în domeniul educației. Doresc să profit de ocazie pentru a sublinia că prezența DGNIR, DGDEFCO și DGECO arată că suntem cu toții angajați pentru a ameliora educația și vom coopera în continuare în următoarele luni. Îmi pare rău că voi um, întrerup. Probabil că vom mai discuta această problemă generală cu dumneavoastră și cu comisarul, pentru că este una foarte importantă pentru comisia noastră, dar nu mai avem timp acum. De la DG DEFCO, doamna Lia Maticek este printre noi. Vă rog foarte pe scurt. Nu mai avem nevoie de observații generale. Da, foarte pe scurt. Mulțumesc mult pentru prezentări. Vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, invitat DGDEFCO la acest dialog foarte important. Dorim să subliniem nevoia să cooperăm mai bine și cu guvernele și organizațiile umanitare și de dezvoltare pentru a colabora mai bine și a reacționa mai rapid conform cadrului UE pentru deplasarea forțată și dezvoltarea. Uh, doresc să vă spun ce facem noi um, la nivel de dezvoltare și ajutor umanitar. Noi dorim să sprijinim educația în, în situațiile de criză. Am alocat 2,6 uh, miliarde de euro în 40 de țări partenere. 65% din aceste țări sunt fragile și printre acestea se numără și Libanul. Peste două săptămâni lansăm un nou program privind bunurile publice la nivel mondial, care va promova educația în uh, zonele cu crize de durată, cum este limbanul. Ne vom concentra pe uh, educație în comunitățile de refugiați, uh, pe, de persoane deplasate și comunitățile gazdă. la summitul uh, umanitar mondial. Uh, comisarul Mimița face parte din grupul de pilotaj uh, și uh, fondul acestui uh, grup mondial uh, funcționează în situații de urgență în perioada de criză prelungită și am uh, finanțat programe din CIA, Etiopia, Siria și Yemen și în altul, refugiat, eh, în altul eh, Comisariat ONU pentru Refugiați în Liban. Avem un parteneriat global pentru educație, finanțat cu 375 de milioane de euro. Suntem principalul donator, așa cum am subliniat și colegii. Deci, trebuie să ne asigurăm că acțiunile sunt mai vizibile și mai țintite numărul uh, programelor finanțate a crescut de la 1 în 2003 la 28 în 2016 și 2 treimi, 65% din toți copiii refugiați între 5 și 17 ani trăiesc în țările noastre partenere. Doresc să adaug faptul că DEFCO se bucură să participe în continuare la dialogul de acest subiect foarte important. Vă mulțumesc! Este interesant să auzim că cele trei direcții generale fac toate lucrurile în legătură cu delegația în situație de urgență. Este util să uh, avem această imagine completă în legătură cu ce face Uniunea Europeană din partea celor trei direcții generale, să avem o imagine completă, utilă atunci când vorbim cu partenerii externi, de, mai bine decât să vedem lucrurile în mod compartimentat. Pentru că știu că legătura dintre ajutorul pentru de, situații de urgență și ajutorul pentru dezvoltare este foarte importantă, deci este util să vă ascultăm pe toți. Oh, de la Serviciul de Acțiune Externă, domnul Riso de la Diviziunea pentru Orientul Mijlociu. Mulțumesc. În primul rând vreau să salut prezentarea acestui raport. Misiunea a venit la momentul potrivit Și vă putem spune că chiar acum în Liban ne întâlnim cu prim-ministrul Hariri, cu președintele și cu domnul Basil. Și de asemenea, vom discuta chestiuni care au fost uh, menționate astăzi aici în ceea ce privește statutul juridic al refugiaților, înregistrarea, Avem de asemenea semne că există facțiuni în guvern care sunt dispuse să renunțe la această taxă. Încă nu este confirmat oficial, dar avem câteva semne clare pozitive în acest sens. Fabien va vorbi despre faptul că noul ministru este foarte deschis și are o abordare încurajatoare. De asemenea, trebuie să menționăm că de la instalarea noului guvern s-a creat un minister pentru refugiați, un minister special, care va asigura o acțiune mai coordonată și mai eficientă în ceea ce privește politicile pentru refugiați. Și de asemenea un comitet ministerial care se axează pe refugiați și toate lucrurile vor fi conduse de primul ministru. Toate aceste lucruri sunt extrem de încurajatoare. Apoi, declarația guvernamentală. Prima declarație făcută după, numirea noului, după formarea noului guvern a menționat aspecte referitoare la garantarea unei educații de calitate pentru toți copiii. Nu se face nicio deosebire între copiii sirieni și cei din Liban un aspect pe care l-am auzit menționat de unul dintre deputați. În principiu, nu suntem pentru crearea de zone sigure. Am discutat despre asta destul de mult și s-au dus discuții în acest sens. E un argument care a intervenit des în discuții, însă nu noi nu credem că, având în vedere situația volatilă din Siria în momentul de față, acest lucru aș fi de bună. Am avut experiențe destul de proaste în situații similare, de aceea nu credem că asta este calea de urmat. Și poate câteva observații înainte să mă opresc. În discuție și nici în raport nu am auzit să fie menționată monitorizarea accesului copiilor sirieni la diferite tipuri și cicluri educaționale. Asta pentru a înțelege care sunt cifrele, cauzele care au dus la această situație și pentru a încerca să eliminăm barierele uh, non-educaționale care au fost menționate aici de Fabien, transport și așa mai departe. Și de asemenea să facem o mai bună aliniere între educația formală și cea informală și să creăm un cadru care să permită ONG-urilor să acționeze mai eficient. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați uh, arătat această imagine de ansamblu cu privire la situația din Liban. Trebuie să păstrăm o anumită modestie totuși în Europa, având în vedere numărul de refugiați care există acolo și impactul asupra sistemului educațional. Vedem ce se întâmplă în UE, vedem uh, situația cu refugiații, uh, Statele Unite au anunțat că nu vor primi refugiați sirieni. Norbert, vrei să spui ceva? Poate doar trebuie să urmărim ce se întâmplă, Norbert. am doamna, Vă mulțumesc din nou pentru completările foarte bune. Cred că suntem cu toții pe aceeași uh, lungime de undă. Trebuie să înțelegem că guvernul a fost investit deja de 100 de zile. Sprijinul pe care putem să-l oferim este unul uh, dificil. Uh, colegul nostru Engels ne-a atras atenția cât de complicată este structura constituțională guvernamentală din Liban uh, și cât de complicate sunt uh, lucrurile în urma prezenței refugiaților. Cred că nu trebuie să pierdem din vedere interesele um, populației libaneze și interesele refugiaților după cum am spus, uh, dispunem de suficienți bani, uneori, însă, une, uh, însă programele sunt greu de, uh, de nu sunt deloc ușor să, nu este deloc ușor să le punem în aplicare în condiții atât de dificile și a fost o informație foarte, o precizare foarte importantă. Nu trebuie să ne limităm doar la declarații privind solidaritatea noastră, ci trebuie să contribuim la îmbunătățirea cadrului politic. Câteva cuvinte legătură cu uh, zonele uh, sigure. Uh, oamenii de acolo, dacă cred, dacă își află că este sigur pentru ei să se întoarcă în Siria, se vor întoarce, nu vor aștepta ca politicienii să le spună că o zonă sau alta este acum uh, sigură și că securitatea lor le este garantată. Și uh, cred că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a stabiliza cel puțin uh, parțial situația din Siria, astfel încât cât mai mulți oameni să se poată întoarce acolo. Mulțumesc! Vom urmări îndeaproape toate aceste lucruri pentru că reprezintă un bun exemplu al faptului că banii rezolvă o parte din probleme, dar mai rămân și alte bariere. Mulțumim colegilor Comisiei Serviciului de Acțiune Externă. Trecem la punctul 17 acum și vorbim despre implementarea fondului fiduciar african. Directorul Digi Devco, poate doriți să veniți aici? Cred că ar fi mai bine. Vă rog, veniți alături de noi. Doamna Carla Montesi, director Digi Devco. responsabilă cu dezvoltarea și coordonarea în Africa Centrală și de Vest. Ne bucurăm să vă avem astăzi aici pentru a vorbi despre fondul fiduciar. Colegii vor să afle ce se întâmplă acolo. Comisia noastră, de fapt, a intenționat să meargă într-o misiune în Senegal pentru a vedea cum se implementează fondul, dar ni s-a spus că nu se poate pentru că nu s-au întâmplat, nu se întâmplă multe cu acest fond fiduciar în Senegal. Și acum încercăm să mergem în Niger. Am adoptat un raport referitor la acest fond fiduciar. Avem preocupări referitoare la acțiunile care sunt în afara fondului, uh, în bugetul european, chestiuni de supraveghere. Nu este clar exact cu cât contribuie statele membre și există o serie de alte întrebări avem multe, mai multe fonduri fiduciare care sunt create înainte să știm că cele care există deja funcționează, deci sunt multe lucruri de aflat și așteptăm asta de la dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, o să vorbesc în franceză. Mulțumesc pentru această invitație de a prezenta o stare a lucrurilor în ceea ce privește fondul fiduciar, care, așa cum ați spus și dumneavoastră, a fost creat pentru a susține stabilitatea într-o serie de regiuni de criză în Africa și pentru a rezolva cauzele de bază ale migrației, migrației irregulare și fenomenul deplasării persoanelor. Fondul fiduciar pentru Africa este un fond care a fost creat odată cu summitul de la Valeta, care a fost un summit unde s-a discutat despre migrație care a reunit statele membre plus alte 35 de state africane. E un summit care a fost dedicat implicării comune pentru a combate criza migratorie pentru a gestio- și pentru a gestiona fluxurile. A existat o declarație comună care a fost adoptată la Valeta și un plan de acțiune comun și ambițios. Și în legătură cu acest summit a fost creat și fondul fiduciar de care vorbim, care are două mari obiective. Pe de o parte, să acopere situații de criză, criza Boko Haram, de exemplu, este acoperită și o să vedem din punctele următoare de discuție că există proiecte pentru această criză și să ofere sprijin finanțării planului de acțiune Valeta. Acest uh, fond fiduciar acoperă astăzi 23 de țări. is possible. Maximum. Ok. Încercăm să vă distribuim slide-urile spune doamna președintă. Poate așa va fi mai ușor să vedeți. We'll try, Jude. We're, we're going to keep going. We'll try. Uh, voilà. it's, it's a list of countries, basically, in each box. Voilà. Exact. E vorba de o listă de țări, niște liste de țări. Deci, Ideea cu aceste slide-uri este să se prezinte cele 23 de state membre, plus deci, care reprezintă statele africane vizate. Vedeți trei cercuri pe ecran pentru că, pentru a fi cât mai aproape de situație posibil, am împărțit fondul fiduciar în trei, trei ferestre, am numit noi. Avem o fereastră uh, pentru lacul Chad, care acoperă o serie de țări din Africa de Vest, printre care Nigeria și Senegalul, după care uh, Cornul Africii și după aceea țările din nordul Africii, Marocul, Algeria, Tunisia, Libia și Egiptul. La început, deci, au fost 23 de țări și la finele anului trecut a avut loc un Consiliu de Administrație care a aprobat extinderea numărului de țări beneficiare pentru a include și Ghana, Guinea, și Costa de Fildeș, având în vedere cele mai noi informații pe care le-am primit din partea Organizației Internaționale privind migrația, care arată că există fluturi migratorii extrem de importante care vin din Ghana și Costa de Fildeș. Deci, am mai inclus încă trei țări față de situația inițială. Apoi, Doamna președintă, am menționat niște cifre. Astăzi, fondurile fiduciare acoperă peste 2 miliarde 500 de milioane ca sumă. Am făcut o propunere inițială a Comisiei de acum un an de a lansa aceste fonduri cu 1,8 miliarde. După intensificarea dialogului politic privind migrația, am mai adăugat 500 de milioane de euro, la care se adaugă și contribuția statelor membre sau altor donatori. Pentru că există o stare de stat, serie de state membre care au venit cu contribuții concrete, dar mai avem și Elveția și Norvegia, care s-au alăturat țărilor donatoare. Astăzi avem 137 de milioane de euro contribuții din partea statelor membre. Sigur, așa cum ne-a anunțat doamna președintă, suntem conștienți de faptul că contribuția statelor membre rămâne destul de redusă, având în vedere suma pusă la dispoziție de bugetul Uniunii Europene și de fondurile gestionate de instituțiile europene, însă ce constatăm este că, dincolo de declarațiile făcute la Valeta, există contribuții suplimentare care treptat apar. De exemplu, în decembrie, 48 de milioane suplimentare au fost primite din partea Germaniei și din partea Italiei și Italia dorește să mai contribuie cu o sumă pentru a acoperi situația din Niger, de exemplu, în următoarele săptămâni. Deci, iată, sumele oferite de statele membre, e adevărat, rămân limitate din perspectiva importantului volum pus la dispoziție de Uniunea Europeană, dar adesea statele membre ne răspund și spun da. Contribuția noastră la buget este modul în care participăm la aceste fonduri. Acestea sunt cifrele și modul în care au fost repartizate fondurile în cele trei ferestre. Ce e important de spus este că plus valoarea acestor fonduri a fost până la urmă capitalizarea, exploatarea diferitelor fonduri. Deci plus valoarea acestor fonduri este posibilitatea de a exploata diferitele fonduri existente care au, putea fi, au putut fi reunite pentru a da un răspuns unui obiectiv unic. De prezentarea PowerPoint o veți primi pe hârtie, deci veți putea analiza mai clar cifrele atunci. Dacă vrem să arătăm abordarea globală a priorităților și principiilor care sunt utilizate pentru a ajuta la utilizarea acestor fonduri, vedem că Fondurile sunt utilizate într-un cadru politic clar, uh, stabilit, pe baza obiectivelor fondului fiduciar. Avem acolo planul de acțiune de la Valeta și din cadrul politic fac parte și parteneriatele consolidate propuse de Uniunea în iunie anul trecut față de cinci țări care sunt în special afectate de criza aceasta migratorie. E un fond care funcționează pe bază de dovezi, de fapte, de date concrete, care ne permite să definim o serie de răspunsuri precise. Se fac eforturi de recoltare a datelor, am implementat uh, finanțarea unor societăți de studiu și cercetare care ne oferă sprijinul prin activități specifice pentru a susține activitățile fondului. Descrierea geografică se bazează pe toate rutele migratorii. Țările pe care le-am menționat sunt țări care se confruntă cu crize punctuale în jurul lacului Chad, dar care sunt țări vizate de rutele migratorii. Abordarea aleasă este o abordare ce se bazează pe uh, asumarea responsabilităților de către țările partenere care fac parte din uh, structura de gestionare a fondurilor și propunerile care sunt finanțate de fondurile fiduciare sunt propuneri discutate inclusiv cu țările partenere și cu statele membre și agențiile ONU. Deci este o abordare integrată, comună, care generează propuneri de proiect ce apoi vor fi susținute pe baza fondurilor sau cu ajutorul fondurilor financiare. În ceea ce privește guvernanța, aceasta Structura de guvernanță este formată dintr-un Consiliu de Administrație, condus de Comisia Europeană și susținut DEFCO o consideră președinția, dar lucrăm și cu la OM, cu ECO, cu LANIR, deci cu toate serviciile Comisiei implicate în gestionarea acestor fonduri, cu serviciile externe și în Consiliul de Administrație mai avem uh, și totalitatea țărilor donatoare, precum și toate țările beneficiare, care au rol de observatori din punct de vedere juridic, însă care intervin pe deplin în reuniunile consiliilor de administrație și la fel și consiliile regionale. Consiliile de administrație ghidează activitățile din punct de vedere strategic, pentru că pentru fiecare din această fereastră geografică există un comitet operațional care are aceeași componență ca și Consiliul de Administrație. Fiecare comitet operațional pentru fiecare fereastră include gestionari ai fondului fiduciar. Există gestionari care sunt astăzi aici în sala alături de noi. Deci avem un gestionar pentru fiecare fereastră și care reprezintă Comisia Europeană. Sunt trei manageri. Activitatea noastră se concretizează într-o colaborare strânsă cu delegațiile UE în țările beneficiare, deci este o activitate ce se desfășoară în comun la nivelul autorităților, la nivel local, pe lângă autorități și care își bazează procesul decizional la Bruxelles. Câteva cuvinte cu privire la priorități. Fondurile fiduciare se bazează pe o strategie a priorităților, uh, priorități care sunt priorități ce aparțin fondului fiduciar și priorități care au fost stabilite în cadrul summitului de la Valeta. Prioritățile proprii ale fondului și o să vedeți că sunt grupate bine. Deci cele care sunt prioritățile fondului fiduciar sunt Uh, organizate în patru blocuri, priorități definite și aprobate de Consiliul de Administrație în prima sa reuniune. Și în cele patru blocuri vedeți cele patru acțiuni care pot crește oportunitățile economice de locuri de muncă pentru a crea noi perspective, mai ales pentru tineri și pentru femei, cu accentul care se pune pe formarea profesională și pe crearea de IMM-uri. Aceste acțiuni ne vor permite să susținem persoanele repatriate în țările de origine. Sunt acțiuni care acoperă comunitățile afectate în mod special de procesul migrației și viitorii repatriați. Les actions qui concernent le renforcement de la résilience de la communauté. Donc, euh, sont des actions sunt acțiuni care vizează mm, uh, populația cele mai vulnerabile, în primul rând uh, refugiații, persoanele deplasate și acest uh, sprijin uh, acoperă și serviciile de bază pentru populația locală, deci o serie de servicii de bază uh, pentru securitate alimentară, nutriție, sanitate uh, și protecție socială. Un alt bloc vizează ameliorarea gestionării migrației în țările de origine. Obiectivul acestor acțiuni este consolidarea capacității uh, țărilor uh, de a crea strategii de comunicare sau um, de a lupta împotriva traficului, traficurilor uh, din țările respective sau facilitarea re, mm, returnării. Deci e vorba de un sprijin în domeniul mobilității. Și mai există un al patrulea bloc care vizează promovarea guvernanței și a prevenirii conflictelor. Și aici acest uh, bloc are obiectivul de a sprijini proiectele uh, care permit o mai bună gestionare a frontierelor, aplicarea legii. În uh, Niger, de exemplu, în ceea ce privește noua lege uh, pentru lupta împotriva traficului ilegal, uh, um, traficului de ființe umane, deci sunt proiecte pentru a sprijini acțiunile care pot duce la o ameliorare a fluxurilor migratorii, dar care ne vor permite și să ajutăm țările să lupte mai eficient împotriva încălcării drepturilor omului și traficurilor ilegale. Aceste patru blocuri sunt uh, prioritățile cheie um, cărora proiectele vor trebui să fie adecvate și în planul de acțiune de la Valeta s-au definit cinci axe um, care au legătură cu cele patru priorități ale uh, fondului fiduciar. Deci, toate proiectele pentru a lupta împotriva cauzelor de bază ale migrației, deci proiecte tipice de dezvoltare, o a doua categorie pentru migrația legală și mobilitate, a treia o axă protecție și azil, în al patrulea rând prevenirea lupte împotriva migrației uh, ilegale și, în fine, returnarea, readmiterea și reintegrarea. Deci, aceste cinci categorii uh, fac parte din planul de acțiune de la Valeta, uh, decis între Uniunea Europeană și țările uh, beneficiare. Deci toate proiectele uh, care au fost finanțate astăzi și vor fi finanțate în viitor trebuie să răspundă acestor priorități strategice. Ce am făcut în acest an? Pe baza sumelor disponibile, am organizat consilii de administrație pentru a crea un cadru strategic și pentru fiecare o categorie s-a creat, creat cadrul operațional pentru a vedea cum uh, se adaptează cadrul strategic nivoilor specifice ale fiecărei țări și pe această bază am propus diferitelor comitete operaționale mai multe proiecte. Și la sfârșitul anului am adoptat 500, 106 uh, proiecte cu un buget global de 1 miliard 589 de milioane, ceea ce reprezintă aproape 60% din suma totală pe care avem la dispoziție. Pe baza acestor programe adoptate, am uh, contractat aproape 40% din proiectele adoptate și pentru unele dintre ele a început deja punerea în aplicare la sfârșitul anului. Deci am uh, putut să începem să facem primele plăți în valoare de aproximativ 29-30% din totalitatea fondurilor uh, care fac, au făcut obiectul unui contract. Așa cum a spus la început doamna președinte, este clar că suntem doar în primul an de adoptare a fondurilor. Anul a fost folosit pentru pregătirea strategiei, pentru crearea cadrului operațional, pentru identificarea primelor proiecte, adoptarea lor și acum sperăm că 2017 va fi anul uh, demarării activităților concrete pe teren. În anumite țări au început deja, dar trebuie să înceapă în toate țările partenere în 2017 și sperăm că acțiunile vor demara, deci, încă din 2017. Deci aceasta este prioritatea anului 2017. E vorba de semnarea de contracte cât mai rapid pentru proiectele adoptate în 2016 și lansarea acțiunilor concrete pe teren în uh, țările partenere. Acest uh, tabel prezintă știu că poate nu este lizibil. Dragi colegi, spune doamna președinte, veți primi copii ale prezentării cât de curând. Acest tablou, uh, acest tabel arată cifrele uh, în trei tabeluri uh, în legătură cu proiectele deja aprobate. Se dă descrierea detaliată pentru fiecare țară, câte proiecte avem și cu ce, în valoare, de, cu ce bugete. Veți vedea că s-au adoptat 60 de proiecte pentru Sahel și zona lacului Cea, 35 proiecte pentru uh, Corul Africii și uh, uh, 100 de proiecte pentru Africa de Nord. Sunt foarte multe proiecte, dar ele corespund fondurile, fondurilor pe care le avem la dispoziție pentru diferitele zone geografice. Acest grafic arată modul în care a fost distribuit bugetul din cadrul fondului. Cea mai mare coloană este pentru finanțarea programelor regionale, având în vedere că provocările cu care ne confruntăm sunt legate de traficul de migranți sau de deplasările de refugiaților. Deci, am uh, acordat prioritate acțiunilor regionale. De aceea, bugetul cel mai mare este pentru uh, proiectele regionale și apoi celelalte coloane sunt pe țări, bugetul cel mai mare pentru Senegal, Mali, Niger, Sud-Sudan și Etiopia. Deci e clar, cea mai mare parte a fondurilor a fost acordate țărilor pentru care cu care avem parteneriate și un dialog consolidat în domeniul migrației. Deci, uh, fondul fiduciar a fost folosit pentru a consolida, pentru a găsi, um, pentru a oferi ceva țărilor cele mai afectate de criza migrației. Acest grafic arată modul în care uh, s-a uh, repartizat uh, bugetul uh, pe prioritățile planului de acțiune de la Valeta. Prima coloană, cea mai mare, este cea pentru acțiunile de dezvoltare și luptă împotriva cauzelor de bază ale migrației. Deci, vedeți, cea mai mare parte a fondurilor, 942 de milioane, aproape 60% din totalitatea fondurilor prevăzute uh, sunt folosite pentru proiectele de dezvoltare. Bineînțeles, ne-am concentrat uh, din punct de vedere geografic pe zonele de origine sau de tranzit ale fluxurilor migratorii. Deci și proiectele de dezvoltare vizează în primul rând zonele afectate de criză de, din cauza grupării Boko Haram sau zonele destabilizate sau zonele de tranzit sau de origine ale fluxurilor migratorii. Iată aici un grafic care um, prezintă partenerii noștri. Deci, în ceea ce privește punerea în aplicare a diverselor uh, proiecte, fondurile au fost uh, repartizate în proporție de 40% unor operatori, agenții ale statelor membre, agenții executive ale statelor membre, 40, 26% sunt sume atribute unor ONG-uri, 20% unor organizații ale ONU și 3% altor tipuri de organizații internaționale sau ale ONU. Deci, iată, acest grafic arată din proiectele adoptate până acum cum s-au repartizat fondurile între operatori, cei care se ocupă de punerea în aplicare a proiectelor. Aș dori să închei această prezentare, dar bineînțeles pot să vă răspund la întrebări. Cu, dar vă dau mai întâi trei exemple din cele trei zone geografice, exemple de proiect. Așa cum am spus, am adoptat 106 proiecte, nu pot să vi le prezint pe toate, bineînțeles, dar uh, pot să vă dau exemple din uh, fiecare bloc. un exemplu din Niger, unde am încercat să avem o abordare integrată pentru toate obiectivele din planul de acțiune de la Valeta sau obiectivele fondului fiduciar. După cum știți, în Niger, în 2016, mai mult de 300.000 de migranți au traversat Nigerul spre Libia și Algeria. Și peste 180 de migranți uh, ilegali uh, au uh, ajuns în Italia în același an. Deci, Nigerul este parțial o țară de origine, dar mai ales este o țară de tranzit spre nord în această țară au loc uh, foarte, are loc foarte mult trafic. Uh, deci există foarte mulți traficanți de ființe umane și chiar populația din Niger uh, beneficiază de acest trafic ilegal. Deci, ne confruntăm cu mai multe provocări. Cum să punem capăt acestui trafic ilegal și ce soluții putem propune populației locale care profită de pe urma uh, acest trafic, deci practic trăiește din acest trafic. Deci cum putem să le oferim alternative acestor oameni? Da, foarte rapid, voi răspunde apoi la întrebări. Uh, deci am finanțat acțiuni pentru facilitarea întoarcerii migranților care se află în, uh, în mod ilegal în Niger sau unor activități de luptă împotriva traficului ilegal sau activități de sprijinire a comunităților locale. Un alt tip de finanțare este finanțarea acțiunilor pentru a face față crizei cauzate de Boko Haram în zona lacului Chad. Sunt activități cu caracter regional pentru a încuraja ă, proiecte economice pe scară mică pentru populațiile locale afectate de criza cauzată de Boko Haram și activități specifice pentru a ajuta comunitățile deplasate sau comunitățile de refugiați din cauza atacurilor grupării Boko Haram. Deci, e vorba de un amestec de activități, de sprijin acordat populațiilor locale deplasate sau de refugiați din cauza activității grupurilor extremiste și activități de creare de locuri de muncă. Un al treilea caz, un al treilea exemplu este din Cornul Africii, acțiuni în valoare de 20 de milioane care fac parte din programul regional de dezvoltare și protecția populațiilor deplasate, deci un program în valoare de 20 de milioane de euro care are obiectivul de a sprijini pe refugiații din uh, Sud-Sudan -Sud care s-au refugiat în nordul Ugandei. Deci, oferim sprijin pentru serviciile sociale, securitatea alimentară, facilitatea dialogului între comunitățile locale și gestionarea acestor persoane deplasate în, în general, în uh, număr mare în anumite regiuni și mai ales în cornul Africii. Iată, v-am dat trei exemple de acțiuni diferite din cele trei zone și în următoarele etape în cadrul fondului fiduciar vom continua cu identificarea proiectelor uh, în cele trei zone uh, Vom avea mai multe comitete operaționale organizate în 2007, un, com- un comitet de, organ- de administrație va avea loc în iunie și Parlamentul poate să fie reprezentat acolo. Um, și fără a face o prezentare exhaustivă, doresc doar să vă spun că pregătim rapoartele pe primul an uh, Acestea vor fi disponibile uh, peste câteva săptămâni și vor fi transmise și Parlamentului și îi invit pe deputații interesați de asemenea să ne urmărească site-ul web. Veți găsi adresa în slide-urile pe care le veți primi. Pe site-ul nostru web se veți regăsi toate deciziile Consiliului de Administrație, ale Comitetului Operațional, uh, informații legătură cu toate proiectele adoptate. Vom actualiza aceste informații cu primele rezultate ale tuturor proiectelor adoptate. Deci, uh, site-ul uh, va fi unul complet. După ce îl cunoașteți, veți găsi informațiile de care aveți nevoie. Eh, atât sunt la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Am acordat un timp mai lung pre- eh, prezentării, însă mi s-a părut că este o idee bună ca colegii să aibă o privire de ansamblu asupra, acestei, asupra acestui fond. Eu am fost, eh, am fost invitat să participăm la Comitetul de Administrație, însă această această invitație a sosit puțin prea târziu, deci cred că trebuie să ne coordonăm mult mai bine pentru a ne putea planifica și noi mai bine prezența la ședințele acestui Consiliu de Administrație. Patru colegi mi-au spus că doresc să ia cuvântul. Bogdan Venta, Annelies, Frank Engel și Heidi Hauta. Hauta, la mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Aveți fiecare câteva cuvinte, la câteva minute la dispoziție, pentru că dorim să trecem apoi și la următorul punct. Vom putea reveni la acest punct. Bogdan, te rog. Dziękuję za, dziękuję za tą prezentację. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc pentru această prezentare detaliată pe care am primit-o Mulțumim pentru informațiile pe care ne-ați dat cu privire la fondul fiduciar, cu ajutorul care reușim să promovăm stabilitatea în regiune și să eliminăm cauzele destabilizării, cauzele migrației și ale deplasărilor forțate. Fondul fiduciar ar trebui să consolideze, printre altele, competențele societății civile. În special luând în considerare faptul că țările pe care dumneavoastră le-ați enumerat au un risc destul de mare de insurgența unor noi grupări. Și eu cred că trebuie să consolidăm, să creștem resursele oferite organizațiilor civile. Ne puteți da detalii în acest sens și să ne spuneți care sunt criteriile pe baza cărora se finanțează astfel de programe? Am discutat și în cadrul reunii coordonatorilor în ceea ce privește posibila misiune din Senegal. Pentru că ne interesează situația din această țară. Deci, criteriile de finanțare a societăților pentru programul pentru societatea civilă și detalii privind Senegalul. Mulțumesc, Anneliza. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Voi vorbi în limba germană. Am însoțit în mod pozitiv uh, instituirea Fondului Fiduciar pentru Africa și am văzut că finanțarea acestui uh, fond fiduciar uh, s-a bucurat de o mare atenție politică, însă nu ne-a convins contribuția concretă a statelor membre și s-a creat o structură uh, paralelă care mie îmi dă puțin dureri de cap, pentru că asistăm la o desprindere, de o îndepărtare față de uh, activitatea Parlamentului uh, European. Drept urmare, aș dori să vă întreb uh, ce știți despre activitățile noastre mm, cu caracter general dedicate Afri- uh, Africii. Există elemente care se desfășoară în paralel cu activitatea acestui uh, fond sau vechile activități au fost integrate în uh, activitățile noului fond uh, fiduciar și um, în legătură cu invitația de a participa la Consiliul de Administrație acestui fond. Ce înseamnă o asemenea invitație? Avem um, un drept de vot? Putem influența cumva deciziile luate de Consiliul de Administrație acestui uh, fond? Și apoi, în ceea ce privește combaterea cauzelor uh, fenomen, fenomenului migratoriu. Nu este posibil să uh, revenim la vechea metodă de colaborare între Consiliu și Parlament. Și aș avea o întrebare concretă. Există un, un portofoliu, o linie dedicată consolidării um, gestionării frontierelor, uh, de exemplu, pentru că nu am primit nicio, nicio informație din acest punct de vedere. ONG-urile ne întreabă ce se întâmplă în aceste zone de graniță, ne întreabă cum suntem noi implicați în gestionarea acestui fond fiduciar și așa mai departe. Și apoi o ultimă întrebare uh, privind finanțarea mm, de viitor. Va fi garantată uh, finanțarea acestui uh, fond sau uh, Uh, acest fond se va termina la un moment dat și uh, cum poate fi influențată finanțarea viitoare a fondului de către Parlamentul European. Mulțumesc, Heidi Hautala, după, după care uh, Frank Engel. Naita erillisiä rahastoja on nyt perustettu useampi. Da. Există mai multe fonduri separate pe care le-ați menționat. care nu și există fonduri care sunt separate de sprijinul nostru pentru asistența noastră pentru dezvoltare. Este important să avem în vedere acest lucru și aș vrea să știm cum garantați această separare și cum o să informați OCDE-ul cu privire la și DAC-ul cu privire la dezvoltarea pentru ajutarea pentru dezvoltare. Și câteva aspecte de ordin practic Mă gândesc la ce s-a întâmplat în Kenya, de exemplu, când se dorea eliminarea uh, taberelor de refugiați și trimiterea somalezilor înapoi acasă. Vorbim despre niște regiuni cu mari crize umanitare nu știu dacă planurile acestea din Kenya au fost puse în aplicare în Etiopia, din nou se vor eliminarea acestor tabere. Am văzut că ați menționat uh, organizații internaționale, am văzut că organizația ECOVAS uh, este implicată în Africa de Vest și uh, pentru a facilita lucrurile acolo și aș vrea să știu dacă ați colaborat cu acest fond. And thank you, and um, Mr. Engel. Mulțumesc, Frank Engel. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare. După... În primul rând doresc să spun că Fondul fiduciar pentru Africa pare destinat să facă lucruri mari, dar un lucru mă face să cred că poate există incoerență în abordare în legătură cu anumite țări și regiuni țintă. Ne ocupăm de Sahel, lacul Chad, Cornul Africii și Africa de Nord foarte bine, dar Tanzania, se spune că Tanzania este în Cornul Africii. E un lucru nou pentru mine acest lucru. Nu văd în ce, de ce Tanzania face parte din această regiune sau de ce Tanzania este atât de afectată de fenomene migratorii. De ce Tanzania se află pe rutele migrației? Nu văd cum poate fi vizată aici Tanzania. Și în cornul Africii mai există o țară care este sursă de migrație. E vorba de Eritrea. Și dacă dorim să considerăm Eritrea partener pentru gestionarea migrației, uh, nu facem decât uh, să sprijinim această închisoare fără, uh, sub, sub cerul liber. Știu că uneori avem nevoi mai mari decât principiile, dar mă întreb și vă întreb, întreb peste tot, nu doar nu vă întreb doar pe dumneavoastră, cum gestionăm conflictul între cu Eritrea, cu una dintre dictaturile cele mai sinistre de pe planetă. Eritreea este o țară suverană din cornul Africii, dintr-o, dintr-o zonă foarte problematică, care are consecințe mari asupra tuturor conflictelor din cornul Africii. Dar a spune că Eritrea poate fi un partener pentru soluționarea problemelor mi se pare foarte delicat. Și uh, ultima problemă, țara cea mai apropiată <laughs> și cea mai puțin prezentă este Libia. Libia se află pe ruta migrațiilor, dar despre ce Libia e vorba aici? Nu mai există guvern în Libia. Și probabil nu va exista guvern foarte rapid decât dacă intervenim noi în mod mai hotărât, dar Europa nu prea face asta. Deci cu cine putem coopera în, din Libia. Dincolo de promisiuni și de povești, am dubii în legătură cu posibilitățile de colaborare uh, bună cu această țară. Okay, well, I've, I've got a question. We'll leave it. Mulțumesc că am și o întrebare. O să revenim la acestui punct. Însă vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebărilor care v-au fost adresate. Voi grupa anumite întrebări. Aș dori să subliniez în primul rând faptul că, într-adevăr, nu e vorba de eforturi izolate. De la început, la Valeta am spus că fondul fiduciar nu este decât unul dintre instrumentele care se concretizează planul de acțiune de la Valeta, dar toate, vom folosi toate instrumentele noastre financiare pentru a lupta împotriva cauzelor primale ale migrației. Bineînțeles că și fondul de dezvoltare este relevant. Ne aflăm în cadrul obiectivelor deja identificate. Deci, în programul indicativ regional pentru Africa de Vest, obiectivul prioritar era securitatea, ameliorarea gestionării frontierelor și lupta împotriva traficurilor ilegale. Deci, nu e vorba de fonduri izolate, e vorba de folosirea tuturor instrumentelor pentru a găsi cele mai bune soluții. Și în nordul Nigeriei avem o abordare globală în care folosim toate instrumentele pe baza principiului flexibilității în folosirea lor. Deci, găsim soluții la care participă toate aceste fonduri. Deocamdată nu avem fonduri suplimentare. Vor apărea fonduri suplimentare din alte surse, ne aflăm uh, în momentul de față în uh, revizuirea jumătatea perioadei a fondurilor uh, și se bineînțeles, se vor revizui și obiectivele în funcție de cele stabilite la Valeta și obiectivele prioritare ale strategiei globale a Uniunii Europene. Deci, ideea este să spunem nu vor fi fonduri suplimentare din partea instituțiilor europene, dar poate vor apărea contribuții din partea statelor membre și vom folosi fond, toate fondurile pe care le avem la, deja la dispoziție. Avem un miliard. S-a vorbit despre Senegal. Ideea este că am intervenit în Senegal cu o serie de proiecte pentru a acoperi, a acoperi diversele priorități. Când vine vorba de criterii, încă o dată, criteriile pentru adoptarea proiectelor sunt criteriile de bază. Întâi, dacă acțiunea corespunde obiectivelor de la paleta sau obiectivelor fondului fiduciar, dacă programele corespund unor cereri ale autorităților și dacă aceste nevoi nu sunt deja acoperite din alte surse. Astfel am stabilit prioritățile. În cazul Senegalului avem, finanțăm proiecte de creare de locuri de muncă. Am încercat să punem accentul pe sprijinul creării de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv de tineri și uh, migranți, uh, uh, proiecte care nu erau acoperite din alte surse și în uh, țările care fac, în zonele care fac obiectul migrației, programe de securitate alimentară și sprijin populațiilor celor mai vulnerabile și la sfârșitul anului am pus accentul pe proiecte în domeniul stării civile și biometriei, de exemplu. Deci această acțiune a fost deja finanțată, dar nu suficient. Deci Um, vom dezvolta această inițiativă. Întârzierea în trimiterea unei misiuni pe teren să a uh, priorității acordate țărilor în care au demarat deja proiectele pentru a vedea cum sunt puse în aplicare aceste acțiuni. În Senegal vor, a, vor demara acțiunile în cursul anului, sfârșitul anului și, într-adevăr, putem organiza o vizită în Senegal pentru a prezenta acțiunile în fază de demaraj. Am recomandat o vizită în Niger pentru a vedea concret uh, Uh, cum uh, se derulează programele. În ceea ce privește respectarea standardelor internaționale, da, fondurile folosite sunt fonduri care corespund standardelor internaționale, corespund criteriilor, uh, obiectivelor de dezvoltare, sunt fonduri care corespund obiectivelor noastre de dezvoltare, deci toate fondurile respectă standardele internaționale. Bineînțeles, la nivel geografic am uh, împărțit țările pe grupuri sau pe regiuni, dar în cadrul regiunilor am uh, identificat probleme specifice. De deci ce am adăugat Tanzania, chiar dacă nu e o țară cheie în uh, folosirea acestor, acestui fond, uh, dar am inclus Tanzania pentru că anumite părțile Tanzaniei sunt afectate de persoane, de sosirea unor persoane deplasate din alte regiuni. Uh, poate nu este o un țară de trafic, dar obiectivul este să se acopere rutele migrației, dar printre beneficiari să se numere și țările afectate de deplasarea de refugiați sau de persoane în general. Și este cazul Tanzaniei și tuturor țărilor din jurul lacului Chad. Libia, într-adevăr, este ă, face parte din programe. Fondul fiduciar nu ne va permite să rezolvăm problemele politice între Eritrea și Etiopia sau situația din Libia. Încercăm în Libia să facilităm să trimitem înapoi persoanele care se regăsesc în situație ilegală în Libia, să le facem să se întoarcă în țara lor de origine. Nu, scopul nostru și al fondului fiduciar nu este să rezolvăm toate problemele politice din Libia. Dorim doar să sprijinim aceste persoane care au făcut obiectul unui trafic ilegal, persoane deplasate în mod ilegal din zonele cele mai afectate și să sprijinim populația locală pentru a dezamorsa, pentru a găsi soluții pentru a evita deplasarea acestor persoane. Sper că am răspuns la toate întrebările. Înainte să vă dau cuvântul în legătură cu Eritrea, de fapt am uh, verificat uh, Fondul European pentru Dezvoltare și Comisia noastră a obiectat uh, în legătură cu includerea cooperării cu Eritrea. Deci acest subiect a fost dezbătut pe larg. Charles Görens. Euh, Mulțumesc. Întrebarea mea se referă la partenerii uh, din fondului fiduciar constatăm ușor că este depășit cadrul strict național. Există o dimensiune regională care face parte din această dezbatere. Prima mea întrebare este dacă regiuni în care există organizații uh, uh, sau uh, instituții supranaționale, cum ar fi Organizația Africii de Vest, au capacitate de a fi implicate și în ce măsură facem apel la ele pentru punerea în aplicare a acestor programe regionale. Ignacio Corao, care a fost uh, raportor, are uh, o întrebare. Bună ziua, scuze pentru întârziere, am avut reuniunea coordonatorilor de la Uh, Comisia pentru Drepturile Omului, care au loc în același timp cu uh, reuniunile DEVE. Eu am fost raportor uh, pentru Fondul Fiduciar pentru Africa și am și eu câteva întrebări. În document se vorbește despre metodele de măsurare a impactului acțiunilor finanțate din fondul fiduciar în regiunile respective. Eu aș dori să spun că indicatorii folosiți pentru Uh, impactul fondului dacă se măsoară scăderea numărului migranților în țările de origine și de tranzit sau dacă se măsoară creșterea economică a țărilor sau ce alți indicatori au fost identificați. Uh, se folosesc și obiectivele de dezvoltare durabilă ca indicatori? Um, și o altă întrebare specifică în legătură cu o misiune în Senegal pe care am organizat-o și care va avea loc în februarie și care până la urmă nu va avea loc în februarie, mă scuzați, aș vrea să știu de ce. De ce guvernul... Uh, a, s-a pus deja această întrebare, îmi cer scuze, am uh, sosit cu întârziere. Bine, atunci aștept răspunsul la cealaltă întrebare. Um, da, tocmai discutasem despre Senegal. Vă rog, doamna Montesi. Euh, Acum, confirm, așa cum ați spus adineauri, Ați văzut adineauri în coloanele din tabel. Cea mai mare coloană a fost cea pentru programele regionale. Tocmai pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, provocările au un caracter regional. Chiar dacă uneori am avut programe regionale pe mai multe țări, pentru că ne dăm seama că negocierea este mult mai pertinentă dacă țările se implică în uh, folosirea acestor fonduri, deci sunt programe regionale, dar uneori există o problemă de implicare a autorităților. Deci în dialogul privind migrația, componenta națională uh, a programelor regionale are un impact politic în negociere. Dar, într-adevăr, se acordă prioritate programelor regionale. În programele regionale, în cazul Africii de Vest, am putut lucra cu CDO, cu organizația Africii de Vest, dar și cu grupul G5, având în vedere că sunt țări mai ales din Sahel, am încercat să vizăm consolidarea sistemului de securitate al G5 și cu o sprijinire a proiectelor transfrontaliere. Deci, Organizația Africii de Vest poate avea capacitatea de a gestiona anumite programe și gestionează de altfel alături de noi anumite programe în cadrul programului indicativ regional. În momentul de față avem câteva probleme financiare care nu ne permit să avansăm fonduri, dar încercăm să colaborăm uh, cu Comunitatea Africii de Vest și în programele regionale. Pentru a reveni la întrebarea pe care am uitat-o adineauri, e vorba de controlul la frontiere. Da, vor exista proiecte pentru consolidarea controlelor la frontiere, pentru că atunci când e vorba de lupta împotriva traficurilor ilegale, bineînțeles, ameliorarea gestionării frontierelor este importantă. Deci se va finanța și această prioritate. În ceea ce privește indicatorii, am creat un sistem de monitorizare discutat cu raportorul pe baza unor indicatori și în rândul indicatorilor vizăm indicatorii direct legați de obiectivele fondului fiduciar. Deci încercăm să avem indicatori legați de creșterea economică, de numărul de locuri de muncă create, uh, nivelul de scădere a fluxului migratoriu ar putea fi de asemenea un uh, indicator, dar elementul, fluxul migratoriu nu este direct legat de obiectivul proiectului. Deci, anumite proiecte vor avea un impact direct asupra tranzitului migranților, dar deseori fluxurile migratorii au mai multe cauze care nu sunt direct legate de uh, un proiect sau altul. Deci, trebuie să se vizeze mai ales impactul acțiunii, nu proiect cu proiect, dar vom avea și indicatori, uh, bineînțeles, uh, de, în, în cifre în legătură cu migrația. Oricum, sistemul nostru de monitorizare uh, se va regăsi pe site, deci veți regăsi toate detaliile privind tipurile de indicatori și sistemele de monitorizare folosite pe site. Okay, thank you very much. For Senegal, it's because Vă mulțumesc. În, legătură cu Senegal, proiectul tocmai a fost demarat și s-a făcut să propunerea să vizităm puțin mai târziu Senegalul, dar urmează să revenim asupra acestui subiect între coordonatori. Heidi, Heidi ultima întrebare. nu vom mai avea mai mult timp pentru raportul tău. Da, îmi cer scuze, însă adresasem o întrebare și nu am auzit uh, niciun detaliu privind tablele de refugiați din uh, Etiopia sau am ratat eu ceva? Mie, am încercat să adresez o întrebare foarte precisă și nu am primit niciun răspuns. Le, le, le Kenya a également... Și Kenya a beneficiat de proiecte. Veți vedea pe listă. Există trei proiecte cu, pentru finanțare de 23 de milioane de euro. Încă o dată vorbim despre contribuția specifică prin fondul fiduciar. Să nu uităm că în ceea ce privește sprijinul pentru diferite planuri, pentru fiduciar, nu neapărat fondul fiduciar intervine. Intervenim întotdeauna în complementaritate cu alte fonduri care există um, la nivelul programelor regionale. Deci, noi suplimentăm alături de alte fonduri ceea ce facem. Deci, da, există sprijin sprijin specific acordat Keniei pe aceste trei proiecte, dar trebuie să avem o viziune de ansamblu cu aceste fonduri. Okay, well, thank you very much, um, uh, Montesi. Vă mulțumesc, doamna Montesi. Vom continua să urmărim cu toată atenția acest subiect. Vom discuta cu Comisia despre rolul Parlamentului. Trebuie să înțelegem care va fi temeiul juridic pentru ca Parlamentul să-și exercite uh, competențele de control și să vedem dacă putem să, verific, să vizităm la fața locului toate aceste proiecte din Senegal sau din Niger și așa mai departe. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și colegilor și trebuie să trecem rapid, dragi colegi, la următorul punct de pe ordinea de zi. Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale trebuie să Uh, adoptăm un proiect de aviz pentru Comisia Competentă pe Fond, ENVI. Uleiul de palmier uh, este un subiect foarte important. Heidi Hautala este raportare. Îți dau cuvântul, Heidi. Vă mulțumesc. Am o experiență în acest uh, subiect. Doamna președinte, vă rog să părăsiți sala în liniște fără a discuta. Foarte bine. O să încerc să vă distrez până când vă așezați. În Înainte am avut o, un rol de supraveghetor al, al unei companii din Finlanda care, se, care exploata care exploata uleiul de uh, palmier, care uh, a văzut că întregul lanț de aprovizionare cu cu ulei de palmier este, este supravegheat cu foarte mare atenție. Compania respectivă și-a, învăț, uh, și-a învățat uh, lecțiile necesare și acum este foarte transparentă din punctul de vedere al lanțului de aprovizionare. Cu toate acestea, doamna președinte, uh, Vă rog să faceți liniște acolo în spate sau să ieșiți din sală pentru a vă continua discuțiile. Vă rog să vă continuați discuțiile în afara sălii, Heidi. Da, deci după cum spuneam, uh, Comisia pentru Mediu a decis să redacteze un uh, raport din proprie inițiativă pe subiectul chestiunilor care țin de uleiul de palmier și Ținând seama că acest subiect are o dimensiune puternică de dezvoltare, mi se pare foarte bine ca comisia noastră să redacteze un aviz. În proiectul meu de aviz am încercat să includ câteva elemente relevante și aș dori să vă spun că raportorii din umbră au depus o serie de amendamente pentru a completa uh, textul uh, propus de mine, care este limitat din punct de vedere uh, tehnic. În primul rând, există această tensiune între producția de alimente și de combustibili cel mai uh, important subiect este folosirea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor. Acapararea terenurilor este un uh, fenomen uh, prezent. Uh, mulți dintre proprietarii de exploatații de palmier nu sunt uh, cunoscuți pentru o bună guvernanță, deci acapararea terenurilor face ca populațiile indigene să-și piardă uh, modul tradițional de a trăi și situația este agravată uh, uneori de faptul că drepturile cutumiare asupra uh, terenurilor nu sunt recunoscute, nu sunt clarificate și aș dori să menționez de asemenea că sistemele voluntare de certificare există și reușesc să răspundă cel puțin parțial anumitor probleme care țin de responsabilitate și de durabilitate însă cred că există argumente puternice pentru a îmbunătăți sistemele voluntare de certificare. Cred că cel mai bine cunoscut și cel care încearcă să, să-și îmbunătățească standardele se numește RSPO, o masă rotundă privind uleiul de palmier durabil. Pe lângă sistemele de certificare, consider că ar fi foarte important să ne referim la subiectul pe care l-am discutat și ieri, în momentul în care am discutat situația din, din sectorul confecțiilor, și anume că a venit momentul să adoptăm un regulament obligatoriu care să acopere și sectorul uleiului de palmier și sectorul agricol din punctul de vedere al uh, durabilității și responsabilizării întregului lanț de aprovizionare. Anumite companii încearcă să facă, să facă tot ceea ce le uh, stă în puteri, însă nu există o egalitate de șanse, pentru că există alte companii care nu respectă acelea standarde. Cam atât din partea mea și aștept cu nerăbdare să, lucre, să lucrez la redactarea amendamentelor de compromis împreună cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Uh, sunt uh, prezenți câțiva din uh, raportorii din umbră și dau cuvântul în primul rând domnului Helveni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de membru și al Comisiei Envi, mă interesează foarte mult acest subiect și m-am implicat pe acest subiect și în mandatul anterior și nu sunt sigur sau altfel formulat, mă întreb dacă Uniunea Europeană dispune de instrumentele care să-i permită să se implice într-un mod eficace în această temă. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna uh, Hautala, pentru angajamentul de care dă dovadă. Este o chestiune foarte complexă Știm foarte bine că industria uleiului de palmier este marcată, caracterizată de întreprinderi de mari, de companii de mari dimensiuni și nu trebuie să uităm că orice daună adusă mediului conjurător afectează calitatea vieții populațiilor locale din acest motiv, cred că ar trebui să folosim mai mult produse care să înlocuiască, care pot înlocui uleiul de palmier, cum ar fi uleiul de rapiță. Știu că este foarte dificil și uh, însă cred că ar, că ar merita să încercăm să încercăm să ajungem un echilibru mai bun. Sunt de acord cu doamna Hautala în momentul în care spune că este nevoie de o mai bună coordonare între politicile forestiere, între politicile uh, agricole, între politicile de dezvoltare pe care le urmărește Uniunea Europeană și să nu pierdem din vedere schimbările climatice, angajamentele pentru în ceea ce privește schimbările climatice. Este ușor să discutăm despre toate aceste lucruri, este mult mai dificil să facem ceva concret la fața locului. Din acest motiv, cred că standardele uh, voluntare, grupul de inovare în ceea ce privește uleiul de, de palmier, masa rotundă privind uleiul de palmier durabil, manifestul privind uh, uleiul de palmier durabil, uh, standardele naționale obligatorii au potențialul de a îmbunătăți, de a da un nou imbol de îmbunătățirii practic, practicilor și de a uh, face ca practicile durabile să devină o normă respectată de toată lumea. O să depunem amendamente în acest sens prin care o să încercăm să insistăm asupra necesității de a introduce mecanisme uh, suplimentare prin care să putem să răspundem transformării uh, zonelor de păduri în suprafețe agricole. și să creăm un cadru care să permită acțiuni uh, voluntare. M-aș bucura dacă am putea să prezentăm cât mai simplu acest subiect uh, opinie publice europene și am putea să creăm o punte înspre cetățenii europene punte între Africa și Europa, pentru că lumea ar înțelege mult mai simplu cât de interconectați suntem și care este responsabilitatea Europei. Mulțumesc. Mulțumesc, Seb Dans, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul pe acest subiect. Mulțumesc, în primul rând, domnei Hautala pentru activitatea dumneai pe acest subiect dificil în ciuda uh, complexității acestui subiect, uh, proiectul de aviz prezentat de dumneavoastră este unul foarte util și eu fac parte în același timp din Comisia pentru Mediu și am uh, uh, lucrat împreună cu Paul Brennan, raportor din umbră în comisia respectivă și pe acest subiect, ceea ce ilustrează uh, importanța pe care o acordăm noi amendamentelor pe care le-am depus. Aș dori să reiterez laudele pe care le-am exprimat în Comisia pentru Mediu pentru faptul că a fost uh, început acest raport din propria inițiativă, cred că este un subiect care nu s-a bucurat de o atenție uh, suficientă din partea noastră până acum. Însă, cred că acest lucru ne demonstrează că tot, tot mai mulți actori uh, înțeleg cât de important este ca politicile europene să fie adecvate și să nu contribuie la degradarea uh, mediului înconjurător, la, de- la degradarea standardelor de viață a populațiilor indigene care au pierdut uh, masiv uh, teren agricol în ultima perioadă. S-a discutat despre acapararea terenurilor, despre daunele aduse mediului înconjurător pentru a susține cererea globală de ulei de palmier și în aceste condiții Uniunea Europeană trebuie să treacă la acțiuni, să impună respectarea unor criterii de durabilitate stricte pentru obținerea uleiului în momentul în care se obține uleiul de palmier. Suntem de acord în general cu, raport, cu raportoarea. Uh, dorim să punem capăt uh, politicilor uh, prin care tot mai mult ulei de palmier este obținut. Ne dorim ca combustibilii ecologici să fie obținuți din rezidurile producției de ulei de palmier și nu direct din palmieri. Trebuie să înțelegem că Modul în care se obține acum uleiul de palmier contribuie la încălcarea drepturilor omului, la uh, îngrădirea uh, populațiilor in, in, indigene. Însă o exploatare durabilă a uleiului de palmier poate contribui la o dezvoltare durabilă a comunităților locale și în acest sens trebuie înțelese amendamentele depuse de grupul meu politic și până la urmă sunt sigur că com- comisia noastră va adopta un, pro- un proiect de aviz care reflectă prioritățile pe care le avem. Mulțumesc, Charles Görens. Mulțumesc. Îmi preintervin în numele doamnei Punzet, care este raportor din umbră. Eu sunt un om din umbră în funcția mea și încerc să mă fac umilul mesager al lucrurilor la care se gândește doamna Ponset în engleză. Întâi... În primul rând, doamna Ponsat, uh, mulțumesc uh, raportoarei pentru faptul că a făcut acest proiect de aviz unul ambițios. Uleiul de palmier este una din cauza principală pentru devastarea unor ecosisteme în uh, zona tropicală, ceea ce reprezintă daune uh, majore asupra mediului conjurător și asupra populațiilor indigene. Uleiul de palmier este sursa, de asemenea, multor uh, conflicte. Uh, defrișarea din uh, insula Sumatra este unul din cele mai grave tragedii ecologice în istoria umanității. Parcul Național din Borneo, de asemenea, este, este afectat și se preconizează că 98% din zona de păduri din Indonezia ar putea să, să fie distrusă până în 2022. Uleiul de palmier este cerut uh, de corporații din domeniul alimentar, de exemplu, pentru faptul că este ieftin, însă, de fapt, uh, este o resursă foarte, foarte scumpă pentru că mm, duce la uh, defrișare în în Africa și în uh, Asia de Sud-Est și, drept urmare, 1,8 uh, 1,8 uh, milioane de tone de dioxid de, de, de carbon sunt cauzate de, această, de acest sector. Se estimează că biocarburantul obținut din această resursă va duce la uh, emisii mai mari până în 2020 și în cazul uleiul de soia și de ulei de palmier, biocarburanții obținuți din aceste resurse sunt de două ori sau de trei ori mai proști decât din alte resurse. Drept urmare, trebuie să trecem la acțiuni imediat și doamna Punset consideră că Uniunea Europeană, fiind unul dintre cei mai mari consumatori de ulei de palmier, trebuie să-și uh, asume un rol de lider în combaterea schimbărilor climatice, și să ia pași uh, hotărâți pentru a îmbunătăți situația actuală. Raportorul din umbra din, grupul, uh, din partea grupului ADE consideră că adoptarea unor uh, sisteme de certificare voluntare eficace, standarde care se combată defrișarea, trasabilitatea bunurilor, transparentizarea amprentei de carbon al uh, acestui sector ar trebui să fie elemente care să se regăsească în acest raport. Doamna Funset așteaptă cu nerăbdare o colaborare rodnică cu a, uh, raportarea pe acest proiect de aviz. Și așa se termină contribuția mea modestă la această dezbatere. N-am niciun merit în calitatea acestei intervenții, sincer. Um, mă bucur că, ați, că ai ieșit din umbră, uh, Charles, Lola Sanchez. Mulțumesc, Linda. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe raportor pentru proiectul de aviz. E o treabă foarte bună. Avem de-a face cu o problemă din ce în ce mai intensă se ajunge la um, recolte care sunt folosite în scopuri energetice și nu pentru hrană. Există biodiesel produs în aceste teritori, pe aceste teritorii care aparține Uniunii Europene. Uh, toate aceste recolte au, infact, au un impact negativ asupra solului, asupra crescătorilor, um, nu se mai permite accesul la terenuri, se abuzează drepturile omului, mai ales în rândul populației indigene și la mici agricultori. Aș vrea să mă refer, pentru că este principala cauză de dispariția orangutanilor, care trăiesc în zonele unde se produce uleiul de parmier, cam 90%. Apoi, nu există o bună reglementare și inițiativele uh, voluntare nu sunt suficiente. Prin urmare, avem nevoie de un cadru de reglementare care să protejeze drepturile omului și care să fie aliniat la obiective de dezvoltare durabilă ONU. Este important să existe o concordanță între valorile noastre fundamentale și obiectivele politicii noastre de dezvoltare și politicii comerciale. Pentru că multe dintre acordurile bazate pe politica comercială ce se aprobează și negociază în aceste instituții vor fi utilizate pentru a crește genul acesta de monoculturi. De aceea trebuie să existe clauze de dezvoltare durabilă și drepturile omului în aceste tratate și să fie obligatorii. Amendamentele ce vor veni din partea grupului meu vor fi în concordanță cu textul pregătit de raportor și uh, sper să reușim să transmitem o poziție foarte puternică spre Comisia de Mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, Ignacio Corau. Linda. Mulțumesc, Linda. Întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportoare, pe doamna Hautala. Este un text foarte important pentru comisia noastră. În trecut deja s-a demonstrat Uh, o comisie foarte atentă la efectele negative ale agriculturii intensive. Nu mă refer doar la uleiul de palmier, ci și la recoltele de zahăr, de banane din uh, Africa de Sud, din America de Sud. Am văzut care sunt consecințele în ceea ce privește exploatarea solului, încălcarea drepturilor omului. Am văzut de asemenea că în China Există o serie de activități uh, de tip mafiot în jurul acestor uh, activități. Există grupări care controlează teritoriile, uneori plătite chiar de companii multinaționale și din Europa. Asta are legătură și cu uleiul de palmier, subiectul acestui rapid, raport. Trebuie să fim foarte clari Uh, nu putem continua cu genul acesta de producție de ulei de palmier. Vorbim despre ceva nesustenabil. E imposibil, având în vedere situația actuală de pe piață, să ne imaginăm că uh, piața așa de mare de desfacere pentru uh, uleiul de palmier uh, în scopuri industriale și alimentare poate să considere la acest nivel. Există incendii la nivelul pădurilor, există poluarea solului, a fluviilor, a pânzei freatice, toate acestea sunt uh, probleme ce apar. Apoi, defrișarea pădurilor în Indonezia, Malaezia, pădurea amazoniană, Până când o să reușim să avem o metodă pentru a păstra sub control aceste culturi, și aici mă refer mai ales la Comisia pentru Dezvoltare, din care facem parte, pentru că noi trebuie să creăm oportunități de investiții și de îmbogățire pentru populațiile locale și în loc să facem asta, prin companiile noastre multinaționale, devastăm orice posibilități pe care le-ar fi putut avea acești oameni. Prin urmare, Per ansamblu sunt de acord cu cele spuse în cele șase puncte ale avizului prezentat de colega noastră și sunt convins de faptul că trebuie să utilizăm orice pârghie existentă la nivel european pentru a acționa la nivelul producției promovate de aceste multinaționale pentru că există o legislație care încurajează în această direcție. Dacă vrem să existe o concordanță cu politica de dezvoltare, eu cred că trebuie să intervenim aici. Thank you. I've got um, DG Mv and DG... DG MV și DG DEFCO sunt reprezentați. Astrid Schumacher, Florence Van Hood, dar scurt că nu mai avem mult timp. Ne-am lungit cu fondul fiduciar mai mult decât trebuia. Astrid Schumacher, DG Envy. O să încerc. Mulțumesc, mulțumesc și raportoare și tuturor celor care au intervenit. După cum știți, Comisia lucrează de mult timp pe acest subiect și ne axăm acum și pe defricerea pădurilor. Ați vorbit despre faptul că avem de-a face cu niște fenomene complexe. Când am reușit să combatem tăierea ilegală a copiilor, a copacilor, am reușit să obținem succese pentru că ne-am coordonat eforturile și credem că asta se va întâmpla și în cazul defrișărilor. Și, fără îndoială, SDG-uri, obiectivele de dezvoltare sunt cele pe care ne putem baza în aceste activități. Deci, sprijinim ideea pentru această abordare și vrem să ne ocupăm și ne și ocupăm mai mult de defrișare și mai concret la câteva dintre aspectele menționate de dumneavoastră, vă pot spune că Acțiunea locală a fost menționată de mulți dintre dumneavoastră, e un lucru important. Credem că problema poate fi rezolvată nu doar de Europa, ci lucrând în parteneriat cu țările învecinate și cu sectorul afacerilor și de asemenea apreciem diferitele programe și scheme din domeniul public care există. Vrem să ne unim forțele și să vedem cum le putem uh, consolida ca o abordare mai largă pentru defrișare și în special uleiul de palmier. Am intensificat dialogul cu țările producătoare de ulei, în primul rând cu Indonezia. Știți că negociem un acord de liber schimb. Avem o delegație care se ocupă de probleme de mediu și uh, Încercăm să vedem care sunt noi modalități de a colabora cu Indonezia pentru a îmbunătăți lucrurile acolo. Lucrăm și cu o agenție, cu o politică extrem de ambițioasă pe care o susținem și, în încheiere, în ceea ce privește criteriile de durabilitate, este un subiect complex, dificil de dezvoltat și la fel de dificilă este și verificarea, respectarea acestor criterii. Este mult mai complex în contextul defrișării. Există programe de cartografiere care sunt foarte dificil de executat. Deci acestea sunt lucruri de care ne ocupăm în bilateral. Comisia s-a implicat pentru a vedea cum stau lucrurile cu acest Food Nexus și am făcut propuneri pentru a reduce combustibilii bazați pe culturi alimentare și să promovăm alte tipuri de combustibil. Deci lucrăm în această direcție și așteptăm să avem o bună colaborare cu dumneavoastră. Mulțumesc și acum Florence Han Hood de la DigiDevco. Da, acolo sunteți bun. Foarte scurt, Inițiativa Comisiei ENVI și raportul Comisiei DEVE uh, apar la momentul potrivit și, așa cum spune directorul Digi Environment, e un subiect de care Comisia se ocupă de mult timp. Căutăm modalități de a ne intensifica implicările la nivelul gestionării pădurilor și schimbării destinației solurilor. Există o serie de inițiative în acest sens, în subiecte pe care le susținem, în special în anumite domenii, în special în bazinul Congolului și în Africa Centrală, dar și în alte regiuni. În ceea ce privește impactul menționat la nivelul populațiilor indigene și a proprietarilor, micilor proprietari locali, există această problemă este o problemă pe care comisia, de care comisia se ocupă de aproape. Deci lucrurile pe care le-ați menționat fac parte din procesul uh, ce se dezvoltă în unitățile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi! Da, mulțumesc pentru aceste contribuții și mulțumesc uh, directoratelor DEFCO și Mediu pentru observații. Am fost în Malaezia și în Indonezia cu ceva ani în urmă și am discutat cu organizații non-guvernamentale locale. Puțini au spus uh, că vor introducerea unui boicot împotriva uleiului de parmier din Europa. E important, prin urmare, să îmbunătățim durabilitatea producției din toate punctele de vedere. Instrumentul cel mai complex, a spune, care este foarte solicitat, dar rar oferit de comisie, este un instrument privind obligațiile pentru companiile din domeniul agricol. Ignația a menționat acest lucru. Uleiul de parminer nu este singura problemă. Există producții de soia, de zar, care au exact aceleași tipuri de impact. Prin urmare, N-ar trebui să ne concentrăm doar pe uleiul de palmier. Subiectul trebuie discutat, da, dar trebuie să avem în vedere că trebuie incluse și alte produse agricole. Și de asemenea, cred că ar trebui să avem în vedere măsurile pozitive luate în țările producătoare. De curând, în Indonezia, dau dovadă de seriozitate cu privire la oprirea procesului de defrișare. Planul există, sigur, implementarea este mai problematică, dar sper să putem colabora bine și să discutăm care sunt cele mai eficiente instrumente, să spunem, în acest sens. Da, într-adevăr, e un subiect pe care îl discutăm de mult timp, de pe vremea când eu eram în Comisia DV. Probabil de aceea avem un raport de inițiativă pentru că nu se constată deloc progrese aici. Mulțumesc foarte mult pentru acest punct. 1 februarie la prânz este termenul pentru amendamente, deci săptămâna viitoare, 1 februarie la prânz. Trecem acum, un pic în întârziere, la următorul punct. Punctul 19, un subiect extrem de important referitor la situația umanitară din nord-estul Nigeriei și în bazinul lacului Chad. Situația a fost prezentată în mass media și este numită adesea criza uitată, cu milioane de oameni care riscă să moară de foame în zona respectivă. Există probleme de alimentare, de securitate. Avem o hartă unde mi se vorbește despre două milioane de copii subnutriți în regiune. Avem o misiune în CED în februarie pentru a studia lucrurile în regiunea lacului Ced. De asemenea, directorul general DGECO a criticat răspunsul comunității internaționale și a discutat cu ministrul britanic spunând că ce se întâmplă la ONU este important, dar trebuie să acționăm și noi. Ce se întâmplă de ce e uitată această criză și ce se întâmplă acum acolo. E o situație de criză. Doamna Caminara, director pentru Africa, Asia, America Latină și Caraibele în Digi Eco, ne va vorbi Andrula Caminara. Și apoi și un reprezentant DigiDefco, vă rog. Mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi despre situația extrem de dramatică din regiunea lacului Ced. Această criză este considerată a fi cea mai mare criză umanitară din Africa din momentul de față. Implică patru țări, Nigeria, Niger, Camerun și Chad și să vă dau câteva cifre pe scurt ca să subliniez amploarea enormă a acestui dezastru. În Nigeria, 1,8 milioane de oameni sunt strămutați intern și 7 milioane sunt în probleme alimentare și au nevoie de asistență umanitară. În nord-estul Nigeriei, în regiunea lacului Ced, 400.000 de, de copii suferă de subnutriție acută și riscă să moară dacă nu vor primi hrană adecvată. De curând, niște colegi au vizitat orașul Bama și au fost uluiți de faptul că n-au văzut prea mulți copii acolo între 2 și 3 ani, pentru că existau problemele acestea de lipsa produselor alimentare și probabil majoritatea au murit. Am fost în Nigeria în septembrie și este de neimaginată uh, cum stau lucrurile acolo. Dacă vorbim despre Nigeria, ca să începem cu asta, dați-mi voie să așez lucrurile puțin în context. 170 de milioane de oameni au trecut de la o situație economică bună în 2014, era una dintre dez... economiile cu cea mai rapidă dezvoltare, o creștere de 6,5% pe an și s-a ajuns anul trecut la o recesie de minus 3,5%. Recesiune. Vorbim deci despre criza Boko Haram din regiunea lacului Chad, care se alătură crizei economice cu care se confruntă țara. Când am fost acolo, chiar și oamenii care au fost mandatați de guvern pentru a organiza ajutorul umanitar nu erau plătiți pentru că pur și simplu nu existau bani la buget. În același timp, țara se confrunta cu o secetă, cu efectele unei sercete, ceea ce, care afecta partea de mijloc a Nigeriei, unde existau mici conflicte între crescătorii de animale și fermieri și, în plus, regiunea deltei din Nigeria, care este principala sursă de venituri, principalul uh, produs de export este petrolul acolo. Și oamenii uh, aruncă în aer conductele petroliere pentru că se confruntă cu mari probleme și, în general, fac tot ce le stă în putere pentru a se asigura că nu se exportă prea mult petrol. Deci, un preț redus al petrolului cu un volum redus de export uh, Uh, ne ajută să înțelegem lucrurile mai bine. În ceea ce privește Nigerul, este o țară cu cel mai redus indice de dezvoltare umană din lume. Există cel mai mare număr de copii per mamă în această țară. Există incertitudini la nivelul uh, alimentar. Există peste 100.000 de persoane strămutate interne în, într-un oraș din aceeași regiune a bazinului CED și dacă nu punem în aplicare vreun proiect, nu vor avea oamenii de acolo în spitale funcționale sau medicamente. Și, sigur, conflictul uh, escaladează, adesea există oameni care lansează atacuri kamikaze și oamenii au foarte mult de suferit. Există 740.000 de nafugiați, 160.000 de oameni care au fugit datorită conflictului din regiune, deci persoane strămutate intern, o zonă în care oricum era una dintre cele mai sărace din Nigeria și 200.000 de oameni într-o stare de malnutriție destul de gravă. În Chad, situația este foarte fragilă, criza economică este enormă, există multe greve în momentul de față pentru că salariile nu sunt plătite, un milion de oameni au probleme alimentare și 125 de mii de oameni din regiunea lacului Cet sunt strămutați intern. Per ansamblu vorbim despre 3,6 milioane de oameni strămutați intern sau refugiați care ar trebui să se mute acolo datorită conflictelor Boko Haram sau pentru că au ales să treacă frontieră în țările învecinate. În 2016 am alocat 123 de milioane ca asistență umanitară de la ECO de 2,5 ori și mai bine, mai mult decât în 2015, 62% către Nigeria, deci o creștere cu 180%. Cele mai noi date ne arată că în Nigeria mai ales, etapa de securizare alimentară Dacă clas- folosim clasificarea internațională, vorbim despre o foamete. Există criterii care sunt îndeplinite pe baza cifrelor pe care vi le-am menționat. Principala noastră răspundere este să acoperim nevoile persoanelor încă în implicate acolo, dar să nu scăpăm din vedere nici rolul guvernului. Trebuie să spunem că în Nigeria au fost introduse câteva măsuri pentru a răspunde nevoilor existente. Președintele a numit un comitet care este responsabil direct în fața lui, însă salariile nu sunt uh, plătite, oamenii nu sunt pregătiți pentru a face față acestui dezastru umanitar peste noapte. În același timp, există și îngrijorări extreme legate de securitate. În octombrie, în orașul Maidogori, un oraș de frontieră din nord-est, care și-a dublat populația pe parcursul unui an datorită persoanelor strămutate care au ajuns acolo, și în octombrie a avut loc un atentat sinucigaș în una din uh, tablele de refugiați pe care eu le-am vizitat, de la periferia acestui oraș, o tabără de refugiați care uh, fusese inițiată în uh, februarie. Unii oameni s-au mutat acolo cu animalele. În februarie erau aproximativ 50 de oameni. Când am ajuns eu, erau 30.000 de oameni și pentru că oamenii sosesc în număr atât de mare, nimeni nu se ocupă de administrarea acestei tabere de refugiați. Este pur și simplu o masă imensă de Uh, corturi sau alte adăposturi provizorii. În octombrie au avut loc alte două atacuri sinucigase în piața din Maiduguri și o veste foarte tulburătoare este că atentatorii sinucigași uh, au fost copii în vârstă de 7-8 ani și la jumătatea lunii ianuarie a avut loc acest accident cu uh, forțele aeriene nigeriene care au bombardat o tabără de refugiați uh, din zona unde încercau să atace uh, baze Boko Haram. Deci aceasta este pentru a înțelege care este regiunea care își desfășoară activitățile organizațiilor umanitare. Ne-ați întrebat de ce am adresat această Um, de ce nu a scris o scrisoare adresată ONU? Ei bine, datorită situației uh, din Maidoguri din punctul de vedere al securității, până în ianuarie nu a existat un uh, coordonator care să se ocupe uh, din partea ONU, a fost desemnată o persoană, însă persoana respectivă nu a acceptat postul. Deci, de fapt, sunt foarte puține agenții ONU și doar câteva ONG-uri care încearcă să creeze o structură care să permită derularea unor proiecte, însă lucrurile nu se desfășurau prea repede și nici cum într-un mod coordonat. Și noi am încercat să trimitem pe cineva acolo cât mai repede posibil, pentru că alte ONG-uri își, dore, își doreau să trimită personal acolo, însă nu găseau cazare, de exemplu, În acest moment există la fața locului o persoană um, împrumutată de la Agenția pentru Asistență Umanitară a Suediei și lucrurile încep să se îmbunătățească. Deci cred că scrisoarea respectivă a fost utilă pentru ca întreaga comunitate internațională să își adune, să își pună la un loc eforturile. Ținând seama și de conflictul în desfășurare, trebuie să ne asigurăm că nu se uh, încurcă uh, dimensiunea civilă cu cea militară, pentru că unele dintre taberele de refugiați sunt administrate de uh, soldați, ceea ce nu este în sine un lucru rău, pentru că există o anumită administrație, însă dacă încerci să mergi în alte orașe care nu sunt uh, accesibile, în momentul în care uh, lucrători din acest domeniu, din domeniul asistenței umanitare care ajung acolo, văd că nu, mai, nu a mai rămas nimic, casele sunt incendiate, și se confruntă cu riscuri imense din punctul de vedere al securității. Deci este, este foarte dificil să ne asigurăm că activiștii respectiv nu sunt uh, uciși, așa cum s-a întâmplat cu cei care erau în tabăra respectivă de refugiați bombardată și furnizarea asistenței umanitare necesară. Și din partea Comisiei și mă bucură faptul că alături de mine este și colega de la DEFCO. Uh, noi am lucrat împre- uh, am avut o, o legătură foarte strânsă pentru că situația este foarte complexă. Este o criză umanitară, o criză de securitate pe lângă alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Deci am lucrat într-o strânsă legătură pentru a face o analiză completă a măsurilor necesare și, desigur, fiecare serviciu trebuie să-și uh, respecte propriul mandat. Am încropit un program de 192 de milioane de euro pentru nordul uh, Nigeriei, Uh, fonduri de la ECO, de la Fondul Fiduciar pentru Africa și de la DEFCO. Și înainte de a încheia, consider în continuare că această criză este o criză dată uitării. Dacă vă gândiți la cifre și la prezența ei în mass media internațională, acest lucru este foarte evident. Și în direcția noastră generală a încercat să atrag atenția asupra situației. Am organizat, uh, am organizat evenimente pe lângă um, Organizația Națiunilor Unite, pe lângă alte uh, forumuri internaționale, împreună cu alte state membre. Un punct informativ acum, există câteva evenimente care vor urma. Membrii Consiliului de Securitate al ONU uh, se pare că tocmai au decis să trimită o misiune de informare la, în lacul Ciad. Este o misiune organizată de uh, Senegal și de Franța, apoi o conferință organizată de, Nor- de Norvegia și Germania în Nigeria, în data de 24 și ați menționat deja faptul că și Comisia DEVE va vizita această țară și cred că cu cât vom putea implica mai mulți oameni pentru a, a trage atenția asupra acestei părți a lumii, cu atât vom putea să reacționăm mai bine necesităților de la fața locului. Mă opresc aici. Vă mulțumesc, Carla, după care o să dau cuvântul colegilor. Vraiment. Da, voi încerca să vorbesc cât mai puțin pentru că am uh, făcut deja o descriere detaliată a situației din uh, regiune, deci nu voi reveni, dar pentru a face o legătură cu discuția de adineauri uh, în legătură cu fondul fiduciar, pentru că, într-adevăr, fondul fiduciar pe to- în toate aceste domenii, rezistență, securitate, creație de locuri de muncă, ne-a permis să contribuim alături de ECO și alți donatori să găsim răspunsuri la problemele zonei lacului Ceat. Deci nu se pun doar probleme legate de migrație, ci și consecințe asupra zonelor destabilizate, cum este cea a lacului Ceat. Deci, dacă reiau uh, sinteza de adineauri, am finanțat proiecte în valoare de 131 de milioane doar anul acesta pe în țările din zona lacului Ceat, deci patru țări, uh, Ați întreb cu o abordare multiplă de securitate, dar nu numai, ci și servicii sociale, crearea de locuri de muncă și intervenții, intervenții uh, pentru uh, ameliorarea securității și controlul frontierelor. Pentru facilitatea de pace și securitate am finanțat crearea forței multinaționale de luptă împotriva grupării Boko Haram în zona lacului Chad pentru a ajuta țările respective să gestioneze conflictul și să controleze militar regiunea. Pentru a completa uh, referirea la programe care a fost menționată, în nordul Nigeriei, o zonă foarte afectată, cu popul, multă populație deplasată. În următoarele zile vom lansa, vom lansa primul program în valoare de 193 de milioane de euro. Am reușit încă o dată să reunim obiectivele care trebuie atinse și diferitele sume pe care le avem la dispoziție. Deci uh, vor fi, va fi ajutor umanitar în taberele de refugiați și persoane deplasate, um, îngrijiri de sănătate, cu cei 123 de milioane de euro din Programul Național de Educație în Nigeria pentru a contribui la serviciile sociale, dar și proiecte economice de creare de locuri de muncă, inclusiv punerea la dispoziție a electricității, de exemplu, și o consolidare a capacităților autorităților locale pentru a face față în mod durabil uh, Uh, pentru a gestiona crizele și a permite integrarea. Deci, o abordare globală cu fonduri um, de tip umanitar, dar din programele indicative naționale, pe lângă fondurile uh, din fondul fiduciar. Încercăm ca fiecare tip de portofoliu să financeze acțiunile care răspund cel mai bine obiectivele fiecărui uh, portofoliu financiar. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Unul din motivele pentru care vizităm Ceadul este de a vedea problema evoluțiilor uh, în domeniul securității. Știm că există transformări și din punctul de vedere al instrumentelor de uh, finanțare a prezenței Uniunii Europene acolo și ne interesează să vedem această nouă abordare nu ne dorim să știm cine este implicat DEFCO, ECO, ci să există o adevărată abordare europeană. Charles Görens. Mulțumesc. Este o dezbatere foarte importantă. Mulțumesc că ați prezentat situația din aceste țări, dar ea este foarte diferită de la o țară la alta. Nigeria este totuși o țară destul de dezvoltată în comparație cu Nigerul sau Ceadul. În Nigeria, ceea ce m-a frapat a fost, sau în legătură cu Nigeria, m-a frapat faptul că ați atribuit o parte din cauze scăderii prețului petrolului prețurilor petrolului. Am avut o discuție aici la comisie acum câțiva ani, când prețul barilului era de peste 100 de dolari și oamenii care trăiau în delta Nigerului nu simțeau nicio consecință pozitivă a acestor uh, de petrolului. Deci, banii ajung uh, peste tot, cu, uh, doar nu populației locale, chiar dacă se triplează prețul barilului petrolului. Um, și autoritățile politice din Nigeria, sincer, nu au făcut față întrebărilor din sală. Deci, întâi, nu trebuie să rămânem indiferenți uh, față de greutățile populațiilor, mai ales populațiilor deplasate, dar în același timp trebuie să fim lucizi în legătură cu ce se întâmplă și anume dacă țările au capacitatea de a gestiona aceste fenomene, dacă există capacitatea logistică, dacă capacitatea unei țări ca Nigeria este suficientă, dacă ea este suficientă și nu se reușește să rezolve problemele, care sunt celelalte cauze sunt probleme financiare, probleme de capacități tehnice sau nici, niciuna dintre acestea. Cred că trebuie să avem o perspectivă în abordarea problemelor și ați spus și e un lucru care ne încurajează faptul că trebuie să dezvoltăm aceste capacitate a țărilor de a-și de, de a gestiona propria soartă. Eu cred că această regiune ar putea, dacă politicile regionale sunt bine gestionate, se poate ocupa și de acest aspect. Cum putem să fim lucizi când um, evaluăm această situație? Cu o perspectivă se fac sistematic audituri? Cred că în momentul de față solicitările din uh, zone de conflict uitate sunt atât de mari încât nu putem neglija acest aspect, măcar pentru a gestiona cât mai bine banii contribuabililor. Thank you. Mulțumesc. Am fost întrebat, uh, am am fost întrebată de un jurnalist din partea Financial Times în legătură cu această scrisoare și așa am reușit să, ofer, să oferim atenție mai mare acestui uh, subiect. Organizăm și această dezbatere în comisie astăzi. Nu știu dacă nu ar trebui să discutăm mai mult cu Consiliul, cu miniștrii de resort pentru a înțelege urgența situației. Putem să facem acest lucru. Îți dau cuvintul pentru a răspunde. Comentariile dumneavoastră sunt într-adevăr adevărate în ceea ce privește delta Nigerului. Ceea ce vreau eu să spun, să spun nu se limita doar la, la scăderea prețului țițeiului, ci și uh, conflictul care se desfășoară în continuare în această zonă. Am vizitat și eu delta uh, uh Nigerului și în zona respectivă este un mare de copii subnutriți. Am menționat acest aspect pentru că trebuie să avem o abordare cuprinzătoare. Dacă situația economică a Nigeriei este proastă, atunci Nigeria nu va putea să plătească salariile angajaților și capacitatea de a răspunde urgențelor din Nord este afectată în același timp și pot să vă spun pe scurt o, o poveste scurtă din în nordul Nigeriei pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. La un moment dat, cred că la, la sfârșitul lui noiembrie, în decembrie, anumite tabere de refugiați urmau să fie, administrarea acestor urma să fie preluată de guvern. Însă nu au reușit să, să furnizeze suficiente alimente pentru a Uh, pentru a hrăni oamenii de acolo, deci s-au adresat din nou uh, ICNUR pentru a uh, hrăni uh, oamenii și oamenii au demonstrat în Maiduguri pentru că erau aceste întârzieri de distribuire a alimentelor. Și guvernatorul și-a dorit uh, întârzierea alimentelor pentru că el nu era prezent în țară și dorea să asiste, să fie personal prezent în momentul în care alimentele sunt distribuite. Sunt lucruri care se întâmplă și foamea din uh, Nigeria a fost anunțată doar la începutul anului 2016 pentru că guvernul nigerian nu dorea să recunoască că există o problemă atât de serioasă în nordul uh, uh, propriului stat. Acum, într-adevăr, încep să recunoască că există o problemă. Recunosc că este o situație foarte dificilă și sunt dispuși să ceară ajutor. În ceea ce privește garantarea desfășurării într-un mod corect a proiectelor noastre. Sunt cu totul uh, de acord, monitorizăm îndeaproape situația, uh, ne ocupăm de proiecte doar acolo unde dispunem de garanțiile necesare și unde putem monitoriza că se desfășoară într-un mod corect. Pentru a completa cele spuse de dumneavoastră, într-adevăr, ce ați spus este foarte important. Astăzi, bugetul Nigeriei este într-o situație dezastroasă. Nigeria este în pragul falimentului din cauza sum, scăderii prețului petrolului și sumelor uh, investite în apărare. Dar situația nu era mai bună acum câțiva ani, eh, când petrolul eh, era vândut scump și aveau venituri importante din petrol. Numai puțin, spune domnul Gheorens. Când uh, prețul la petrol era mare, creșterea era între 10 și 15%. Da, într-adevăr. Doream doar să adaug faptul că în cadrul cooperării noastre bilaterale încercăm alături de guvern, de guvern să uh, ameliorăm uh, transparența la nivel bugetar. Deci acest uh, element face parte din uh, discuțiile noastre bilaterale pentru a ne asigura că resursele sunt mai bine gestionate la nivel central, dar și descentralizate în regiuni, pentru că problemele realităților din nord-estul Nigeriei sunt mari și nu primesc deloc fonduri de la autoritățile centrale, deci aceasta este încă o provocare în plus față de celelalte din regiune. Vă mulțumesc. Uh, foarte mulți colegi uh, lucrează și cu ACP și eu uh, prezidez împreună cu colegul de la AFET grupul de lucru interparlamentar și uh, am fost abordați de alți parlamentari care doresc să discute, des, să discute chestiuni legate de obiectivele de dezvoltare durabilă, de exemplu, și adunarea comună parlamentară UE-ACP am putea să discutăm despre toate aceste ele- elemente și pentru a-ți răspunde întrebării, Charles, pentru a înțelege cum ce se întâmplă acolo, cum sunt implicați cei de acolo, uh, pentru că uneori uh, în anumite state, cum este statul în care provin eu, abordarea este foarte, uh, foarte centralizată, însă în, în state cum este Kenya, lucrurile sunt mult mai descentralizate. Depinde cu cine, cu cine discuți uh, și cu toții suntem, în, ne găsim în Londra sau în Paris sau Uh, în alte capitale și nu întotdeauna înțelegem ce se întâmplă în uh, provincii. Deci cred că putem să discutăm despre transparența uh, finanțării, dar există voință în toate aceste locuri. Președintele Muhari, în momentul în care a vizitat Parlamentul European, a fost primit în uh, octombrie anul trecut și a dat dovadă de bună voință pentru a accepta o, o modificare și o să vă dau cuvântul pentru uh, remarcile finale, însă este important să înțelegem întreaga, uh, întreaga situație din uh, zona lacului Ciad. În ceea ce privește distribuirea statelor între diferite state, o dificultate întâmpinată în momentul în care analizăm necesitățile. Nu există date actuale din urma unui recensământ. Dacă adoptăm, uh, dacă acceptăm uh, cifrele oficiale, atunci uh, deci ultimul recensământ nu este considerat a fi corect. Deci, din păcate, ne bazăm pe informații care sunt mai vechi de 10 ani. Aceasta este problema, dar ea are există implicații politice pentru acceptarea ultimului recensământ. Nu putem cere fondului ONU pentru populație să facă în așa fel încât acest sământ uh, să, să fie făcut mai bine. Și în relația noastră cu uh, Nigeria, pe subiectul migrației, discutăm despre asta, pentru că Nigeria este unul dintre primele state din care vin migranți în Europa și uh, una dintre probleme este tocmai faptul că nu există uh, fișiere de stare civilă. Deci oferim asistență tehnică pentru a identifica nevoile în acest domeniu uh, și care ar fi soluțiile. Uh, în cadrul fondului fiduciar, uh, subiectul este în curs de a fi analizat. Mulțumesc, aș trebui să, să vă mulțumesc uh, ambilor invitați pentru uh, prezență. Știu că la Caminala era pregătită să ne spună câteva cuvinte și despre situația din Myanmar, însă mm, am uh, suntem foarte în întârziere. Marți am discutat despre apatriz, despre situația populației Rohingya. Nu știu, poate pe viitor vom reveni asupra acestui subiect pentru a avea timpul uh, necesar discutării sale raportoarea nu este prezentă și cred că ar interesa acest subiect, deci cred că pe viitor vom reveni cu un punct separat pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru prezența în comisia noastră în această dimineață. Ne vom asigura că acest subiect nu va fi uitat, cel puțin nu de către Parlamentul European. Și, dragi colegi, haideți să trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, anul european uh, pentru dezvoltare domnul, raportorul nostru, domnul Gărăs, este prezent. Cred că ați primit cu toții raportul. Mulți dintre noi am participat la evenimente organizate pe parcursul anului european al dezvoltării 2015 și mă bucură faptul că alături de noi este Richard Hans de la DigiDefco, lider de echipă pentru acest proiect Știu că Comisia Europeană și-a dorit ca acest an să reprezinte uh, o trambulină pentru uh, viitor, pentru activitățile uh, viitoare și așteptăm să vedem ce ai să ne spui, Richard. Uh, um, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ne-ați uh, invitat să facem o foarte scurtă prezentare a unei povești de succes. Uh, rare ori în carieră poți să fii atât de sigur că ai făcut o treabă bună, dar în acest caz am primit uh, reacții foarte pozitive. E vorba de raportul final privind această campanie care a durat un an a fost uh, prima campanie anuală pe chestiuni de dezvoltare adoptată de comisie în decembrie. Raportul a fost adoptat în, uh, de comisie în decembrie și se află acum în Coreper uh, pentru a fi adoptat în rândul concluziilor Consiliului și trebuie, bineînțeles, să prezentăm și Parlamentului raportul, ceea ce facem astăzi. O, pentru a, ven, a, a vă a, aminti pe scurt principalele elemente ale acestei campanii, a fost o campanie colectivă, deci toată lumea a fost implicată, n-a fost o campanie a Comisiei Europene, ci toate instituțiile au fost implicate și voi prezenta pe scurt și evenimente din Parlament. Și a fost o campanie descentralizată. Conceptul operațional a fost uh, descentralizat. Campania a fost uh, a realizată în toată Uniunea Europeană. 25 din 28 de state membre au participat la campanie în diferite aspecte ale sale. În uh, diferitele țări s-au organizat foarte multe evenimente cu foarte mulți participanți. Um, Bugetul este interesant, două treimi din el a fost cheltuit descentralizat și nu la Bruxelles. Pe scurt, uh, um, putem spune că Parlamentul a fost unul dintre principalii parteneri în această campanie și um, a participat de-a lungul întregului an, a organizat o serie de evenimente speciale. Poate unele vi le amintiți mai bine decât mine. Parlamentul este un actor major la nivel, și la nivel uh, tematic uh, al programului, ușile, ziua ușilor deschise, uh, am făcut parte din uh, zilele dezvoltării, care este evenimentul uh, care a durat o săptămână pe care l-am organizat. Parlamentul, de asemenea, a fost coorganizator al uh, um, evenimentelor noastre din media socială și de pe internet. Deci, practic, am uh, uh oferit controlul contribuțiilor partenerilor instituționali, ONG-urilor și altor grupuri timp de o săptămână sau o zi pentru a comunica pe anumite subiecte și alte inițiative, cum ar fi Eurscola, au făcut parte din uh, program. Principalele elemente din raport, așa cum am spus, Um, la inițiativă a participat 25 de state membre. Statele membre au publicat uh, materiale în propria limbă, deci nu comisia le-a publicat, cu o mare participare din partea ONG-urilor și uh, am început să implicăm și sectorul privat, uh, um, deci la nivel descentralizat, iar la nivel centralizat, încă o dată, au fost uh, campanii comune, logo-uri comune, materiale comune și toate instituțiile au colaborat. Aceasta este o prezentare grafică a principalelor uh, subiecte subliniate în declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei în, uh, la ceremonia finală a anului care a avut loc la Luxemburg în decembrie 2015 motoul lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru. Se va regăsi în concluziile Consiliului. Acest mesaj a fost cel în jurul căruia au gravitat toate inițiativele. Una dintre principalele aspecte, unul dintre principalele aspecte care revine din nou și din nou este țintirea publicului tânăr prin Um, nu știu dacă știți, în Spiegel ieri sau alaltă ieri a fost publicat un articol care a făcut multe valuri, cel puțin în instituția mea. Este un articol care merită citit, în care se spune că există o barieră emoțională, se spune, între avantajele pe care le, de care se bucură cetățenii și știu că se bucură de ele de la Uniunea Europeană și posibilitatea atribuirii acestor avantaje Uniunii Europene în uh, mintea oamenilor. Deci este un zid emoțional care trebuie să răspundem la nivel emoțional. E comunicarea modernă, așa funcționează. Există și um, exemple negative, dar poate să fie folosită și în uh, mod pozitiv. Deci trebuie să spunem care este impactul Uniunii Europene pe vieții oamenilor. Aici e vorba de dezvoltare. Nu spunând uh, în cutare an Uniunea Europeană a finanțat cu atâtea milioane anumite, nu, uh, anumite acțiuni. Nu. Trebuie să vorbim despre diferența făcută în viața oamenilor. Deci ne-am concentrat pe aceste aspecte și apoi uh, pe parteneriate. Am cerut altora să spună poveștile mm, comisarul meu este extraordinar, dar dacă am de ales între a alege între un croat de 60 de ani și Drogba care spune povestea și pe cine vor asculta oamenii? Pe Didier Drogba, bineînțeles. Și vom face din ce în ce mai mult acest lucru acum când ne apropiem de a 60-a uh, aniversarul Tratatului de la Roma anul acesta. Deci, în ceea ce privește concluziile formale, cred că toată lumea a fost mulțumită de relevanța programului din campanie s au atins, uh, s-a atins publicul țintă, s-au atins obiectivele, campania a fost eficientă în um, um, modul în care a influențat opinia publică, cetățenii au um, evaluare pozitivă în, asupra activităților de dezvoltare ale Uniunii, au ajuns la 89% uh, la sfârșitul anului, a crescut cu 4-5 puncte și în ceea ce privește eficiența și durabilitatea, pe baza acestei idei a parteneriatului, a rețelelor, deci fără a spune că este o acțiune a Comisiei sau a Uniunii, ci concentrându-ne pe probleme și pe uh, uh, poveștile oamenilor pe care le spun alți parteneri în locul nostru. Primirea a fost pozitivă. Iată, acestea sunt principalele concluzii. Am reușit să atingem toate aceste obiective. Întrebarea este acum cum putem să exploatăm aceste rezultate. Consiliul a fost foarte generos în uh, um, concluziile sale în curs de pregătire la Coreper, în care subliniază cât de important este să se promoveze uh, aceste acțiuni și în uh, anii următori. Deci, uh, nețeara, rețeaua EYD, rețeaua Anului European al Dezvoltării, uh, creat cu statele membre, a devenit o rețea a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Am avut o primă reuniune a rețelei și încercăm să o transformăm în ceva mai larg. Avem noul Consens European care urmează care va fi o nouă ocazie de campanii comune de comunicare și poate mă voi opri aici, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Thank, thank, thank you very much. Vă mulțumesc pentru raport și pentru faptul că ne-ați făcut această prezentare. Au colegi întrebări? Charles, pentru că ești raportor, mai repede observații decât întrebări. Mă bucur că trageți concluzii atât de pozitive în urma acestui an european al dezvoltării. A fost uh, primul an în care, un, care s-a concentrat pe un segment al politicii externe a Uniunii Europene. Deci aceasta a devenit tema abordată de lungul întregului an. Serviciile Comisiei au fost foarte implicate. Uh, și au făcut o treabă foarte bună, ca și statele membre care, în mare parte, aproape toate, au creat structuri naționale pentru această campanie, pentru a se ocupa de această campanie. În al doilea rând, ceea ce mi s-a părut foarte important de-a lungul acestui an este să facem în așa fel încât să se înțeleagă specificitatea politicii europene de dezvoltare și specific, specificitatea se vede deja în moto Our World, Our Dignity, Our Future. Deci, promovarea ideii că e vorba de demnitate. Avem valori, principii, principii fundamentale, valori fundamentale, o cartă a drepturilor fundamentale și avem voința de a ne promova valorile în exteriorul Uniunii. Cred că asta distinge politica noastră de dezvoltare față de cea a Chinei, de exemplu. Singura condiționalitate în politica Chinei era să nu fie recunoscut Taiwanul. Ca să nu mai vorbim de obiectivele de bază, nu erau obiective care se regăsesc în uh, politica europeană. A noastră este mult mai descentralizată, contribuie la respectarea demnității și este un lucru foarte important, după părerea mea. Uh, dacă bine mi-aduc aminte, Comisia a hotărât să continue să lucreze în această direcție introducând în practic toate comunicările sale importante această noțiune de demnitate. Noțiune de demnitate cred că este un lucru important. Apoi, ați evocat percepția politicii de dezvoltare și a acțiunii umanitare de către europeni. Cred că putem spune că această percepție nu este foarte negativă, pentru că dacă vedem statisticile, Eurostat, această politică este destul de bine acceptată de cetățeni și uneori cetățenii sunt chiar mai avansați decât instituțiile. Deci mesajul cred că ajunge la cetățeni. Bineînțeles putem ameliora lucrurile, dar anul 2015 nu a fost doar o ocazie de a transmite mesajul nostru, ci pentru mine a fost și ocazia să constat că mesajul a ajuns la oameni. Iată, ceea ce mi se pare mie foarte important. Ce trebuie să facem pe viitor? Ei, a fost, <laughs> aceasta a fost întrebarea dumneavoastră retorică la sfârșit. Este să capitalizăm pe baza acestei campanii de succes, să ne inspirăm din ea și pentru alte campanii. Dar, după 31 decembrie 2015, munca noastră de, uh, de, de lămurire nu, nu s-a terminat atunci, din potrivă. Domnul Noiser. Vă mulțumesc. Cred că putem să ne felicităm reciproc pentru că acest an a fost un an foarte bun pentru munca de lobby, pentru a uh, pun accentul mai mult pe um, politica de dezvoltare, ceea ce s-a desfășurat în paralel în țara mea cu primirea un, unui număr mare de refugiați. Cred că la început am întâmpinat câteva dificultăți cu această campanie, însă, în general, ceea ce a fost fezabil a fost și realizat și uh, privind înainte, nu trebuie să uităm de Agenda 2030 și de consensul european. Din urma acestei campanii trebuie să învățăm ceva pentru a, a uh, pentru a face mai, pentru a reuși să punem mai, mai bine în aplicare obiectivele de, de dezvoltare durabilă și un element foarte important sunt emoțiile. Prin intermediul emoțiilor putem să um, ne adresăm uh, mult mai bine opiniei publice. Eu am o, o, am o abordare foarte rațională întotdeauna a lucrurilor, însă în momentul în care sunt vizitat de uh, uh, grupuri de oameni în, și uh, aceștia au, aud exemple concrete, sunt, uh, fo- devin foarte emoționați. Deci, cred că avem uh, o abordare care funcționează și pe care putem să o, să o continuăm și uh, mi-ar plăcea dacă am ajunge la o campanie orientată pe un termen mai lung pentru a putea pune în aplicare uh, mult mai bine obiectivele de dezvoltare durabilă. Um, în țara mea nu s-au făcut multe de către miniștrii care au hotărât să nu vorbească prea mult despre UE cu excepția celor care făceau campanie să rămânem în noi. Acum poate e prea târziu, dar ONG-urile au încercat să facă ceva, însă miniștrii n-au fost prezenți, guvernul nu s-a implicat și cred că s au văzut acest lucru. Știți cum, sau au sfârșit lucrurile până la urmă. Dăm cuvântul oaspetelui nostru. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu am aceeași durere ca dumneavoastră. Mulțumim raportorului care, pentru sprijinul oferit pe durata acestei campanii și comisiei dumneavoastră în întregul său. Acestea sunt aspecte pe care le cunoaștem și le-am luat în considerare. Am lansat această nouă aventură în care rețeaua noastră este convertită într-o rețea SDG. Nu e una deschisă, dar nu e nicio campanie pe termen scurt. Fără îndoială e o bază pentru ce urmează să vină. Și știm cu toții care sunt aspectele pozitive care au rezultat și valorile pe care ne putem baza. Și poate și noi abilități pe care le-am învățat la stabilirea acestor obiective pe viitor. Interesante și um, care fac apel și la emoțiile umane. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim personalului care a organizat această întâlnire și lui Cristian. Trecem, dragi colegi, la punctul 21, uh, momentul întrebărilor. Nu avem întrebări diverse, nimeni n-a anunțat nimic la diverse și ultimul punct, următoarea reuniune, următoarele reuniuni. 10 jumate, 11 jumate, reuniune comună cu Comisia pentru Control Bugetar privind raportul de audit intern pentru IDF, foarte util pentru cei care merg în regiunea CEAT. Asta ars la 10 jumate, la 4 jumate reuniune comună cu AFET pentru a vota pe raportul privind migrația și vă rog să rețineți că E un vot comun cu AFET pe raportul privind migrația. Trebuie să fim prezenți la 4 marți. La 5 avem o reuniune deschisă a coordonatorilor la care pot participa toți membrii cu noul președinte al Comisiei DAC de la OCDE, Au existat niște chestiuni referitoare la ce privim ca asistență, ce privim ca nefiind asistență, migrație și așa mai departe. Deci sper să participăm la 5 mars la acea reuniune, să fiți prezenți. Încă nu știm sala exact, dar vă vom spune. Și următoarea reuniune ordinară este luni 6 februarie. Mulțumim tuturor și iată că am reușit să terminăm cu 5 minute mai repede. Ceea ce uluitor având în vedere că eram într-o mare întârziere. Mulțumesc!